Hello, good afternoon. Bună ziua tuturor, bine ați venit la Comisia PETI. Am să vorbesc în limba spaniolă. Să începem cu punctul 1 de pe ordinea de zi. Adoptarea ordinii de zi pentru 2 și 3 decembrie. Dacă nu se formulează nicio obiecție, atunci aprobăm acest proiect de ordine de zi. Da, mulțumesc, doamna Ștanoca da și eu însă, suntem aici la prezidiu, trecem la punctul 2. Aprobarea procesului verbal. Dar nu avem niciun proces verbal de adoptat. La punctul 3 am niște comunicări. Informăm pe membrii de următoarele. Rezultatele procedurii scrise cu privire la punctele B din reuniunea 2-3 octombrie 2019 sunt următoarele se încheie examenul petițiilor 371 din 2006, 175 din 2007, 608 din 2018 și 691 din 2018. Deci acestea se închid. Se mențin deschise, pe de altă parte, petițiile cu urmările următoare. 1606 din 2010, 454 din 2011, 172 din 2013, 430 din 2013, 709 din 2013, 1264, 1481, 1552, 2229, 2378, 2617, toate acestea din 2013. Apoi, se mai mențin deschise 1887, 2520 din 2014, petițiile cu numerele 384 și 395 și 1928 din 2015. De asemenea, se vor cere informații adiționale din partea Comisiei Europene și din partea autorităților spaniole pentru petițiile următoare. 1606 din, 2020, din 2010, 454 din 2011, 172 din 2013, 430 din 2013, 1481 din 2013, 2617 din 2013 și 2520 din 2014. De asemenea, se vor cere informații adiționale din partea Comisiei Europene cu privire la petițiile 1490 din 2016 și 1144 din 2019. Vor fi deschise în continuare petițiile 290 din 2018, 837 din 2018, 838 din 2018 și 943 din 2018. Acestea vor fi incluse pe ordinea de zi a unei uh, reuniuni ulterioare a comisiei noastre. Petiția 631 din 2018 va fi transmisă delegației DEA spre informare și va fi închisă. De asemenea, autorii petițiilor 930 pe 2018 și 67 pe 2019 vor avea la dispoziție două luni pentru a răspunde la replica comisiei. Și încă o informație, Um, informațiile adiționale transmise de petiționarul 2533 uh, pe 2014 vor fi transmise mai departe Comisiei pentru o evaluare adițională. Acestea fiind spuse, trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi, petiția 759 pe 2015, prezentată de către José Ramón Gil Benito, de cetățenie spaniolă, cu privire la orele de program ale unităților comerciale. Petiționarul, din păcate, nu poate fi alături noi astăzi, dar ne urmărește pe internet. Prin urmare, vom da cuvântul Comisiei Departamentului Ample. Are cuvântul Adam Pocorni. Vă mulțumesc, bine ați venit, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Petiția aceasta vizează orele de program ale unităților comerciale în sectorul retail, în sectorul camănântul din Spania. În 2016, Eurofound, agenția Eurofound, a făcut un studiu pe această temă. Două documente au fost transmise președintelui uh, de la momentul respectiv al acestei comisii pentru petiții, în care s-a explicat foarte bine uh, faptele. Există legislație europeană care vizează orele de lucru. E vorba de Directiva 88 din 2003 cu privire la timpul de lucru. Această directivă se aplică în toate sectoarele, inclusiv în sectorul retail. În Spania este pusă în aplicare în mare parte prin acorduri colective. Directiva definește standarde minime, iar acest lucru înseamnă că fiecare lucrător trebuie să primească minim 11 ore zilnice de odihnă, și în plus, la fiecare șapte zile, încă 24 de ore de uh, odihnă, pe lângă cele um, 11. În mod normal, acest lucru corespunde unui weekend, dar formularea textului este de așa natură încât să fie flexibilă, se poate aplica și în alte situații, nu doar la weekenduri. Nu există nicio prevedere care impune odihna duminica, în versiunea inițială, în 1993, exista o prevedere care menționa faptul că, în principiu, una dintre zilele de odihnă săptămânal trebuie să fie duminica, dar acest lucru a fost contestat la Curtea de Justiție și a fost ștersă această prevedere, deoarece s-a considerat că nu există niciun fel de justificare din punctul de vedere al apărării sănătății și siguran- siguranței muncitor- lucrătorilor în momentul în care se specifică o zi anume pentru odihnă. Deci, în momentul în care a fost revizuită directiva din 1993, s-a șters această prevedere privind duminica. Câte vreme cele 11 plus 24 de ore de odihnă se uh, realizează într-un interval de șapte zile, atunci se îndeplinesc uh, condițiile din directivă. După cum spuneam, directiva respectivă uh, se setează anumite standarde minime. statele membre pot să adopte standarde și mai uh, uh, bune, în așa fel încât să apere, să, să vine în întâmpinarea nevoilor dintr-un anumit sector. În Spania, timpul de lucru al lucrătorilor este guvernat în principal și stabilit prin acorduri colective. De asemenea, în documentul de la Eurofound există și anumite informații cu privire la felul în care se compară orele de lucru din sectorul retail din Spania cu media europeană. De exemplu, un lucrător în retail în Europa, în Europa are 33,2 ore de lucru pe săptămână, iar în Spania media în acest sector este de 34,3 ore. Deci cu aproape o oră în plus pe săptămână se lucrează în Spania față de Europa. Cu acestea, uh, sper că am clarificat întrebările pe care ni le-a adresat petiționarul. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult! Are cuvântul domnul Arias de la PP. Mulțumesc, doamnă președinte! Mulțumesc Comisiei pentru informațiile transmise. Erau lucruri pe care le știam deja, chestiuni de legislație. Există jurisprudență care, pe care se bazează toate aceste elemente. Comunitatea din Madrid este unica din Spania care a liberalizat programul de lucru comercial, orele de lucru, mai ales în perioadele de solduri. În 2017 s-a făcut un bilanț și s-a constatat că în această regiune, ca urmare a punerii în aplicare a noi legi, 2682 de euro în plus au fost aduși la PIB. Și, deci, bilanțul a fost foarte pozitiv pentru trezoreria comunității Madrid. Liberalizarea orelor de lucru a contribuit de asemenea la creșterea numărului de locuri de muncă în acest sector în regiune. Cu toate aceste informații, fără să mă mai întind mult cu vorba, pentru că avem o ordine de zi destul de încărcată, vreau să vă spun, deci, că mi se pare ciudat faptul că petiționarul face aluzie la faptul că legea aceasta um, ar avea obiectul de a uh, pune în sclavie lucrătorii din Spania. Mie mi se pare îngrozitor să spunem așa ceva despre o țară membra a Uniunii Europene, care are anumite legi foarte clare la care avem acces cu toții. Comisia tocmai ne-a clarificat cum stau lucrurile. Deci toate aceste legi din Spania sunt bine echilibrate și îi apără pe lucrătorii din uh, acest sector. Am vorbit deci despre faptul că există jurisprudența care ne arată faptul că legea funcționează așa cum trebuie. Prin urmare, eu aș dori să vă rog ca această petiție să fie închisă, pentru că nu are niciun sens să ascultăm astfel de lucruri oribile pe care le spune petiționarul despre sclavie și așa mai departe. Nu cred că avem altă cale de urmat decât să închidem petiția. Vă mulțumesc. Mulțumesc mult. Având în vedere că nu mai există nicio altă petiție din partea niciunui alt grup sau niciunui alt deputat vis-a-vis de această petiție și în urma faptului că am ascultat comisia și am ascultat un membru al prezentei comisii, Uh, pentru petiții, atunci vom încheia examinarea acestei petiții și o vom închide. Vom transmite petiționarului informațiile cu privire la directiva Uniunii Europene privind uh, împăcarea vieții familiale cu viața de lucru, care a fost aprobată în aprilie anul curent și a intrat în vigoare în august. Astfel, petiționarul va avea mai multe informații cu privire la toate directivele care afectează acest domeniu și privire la ce fac Parlamentul și Comisia în acest sens. Asta și cerea, practic, această petiție. Deci, petiția respectivă este închisă. Am încheiat acest punct de pe ordinea de zi. Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi. Petiția cu numărul 364 din 2018, adresată de o persoană de cetățenie italiană privind foștii angajați ai programelor de formare profesională siciliene care au rămas fără loc de muncă. Cred că petiționarul este prezent aici, prin urmare, are 5 minute la dispoziție ca să ia cuvântul, să-și prezinte petiția, apoi va avea cuvântul comisia, vor avea cuvântul grupurile politice și, în final, petiționarul va avea, loc, va avea uh, două minute la dispoziție pentru a lua cuvântul în concluzie. Bine ați venit, aveți cuvântul 5 minute. Intervenție fără microfon din sală. Bună seara tutti! Bună ziua tuturor! Sunt avocat și astăzi reprezint 1360 de cetățeni care activează în domeniul formării profesionale în Sicilia, Italia și care, prin intermediul meu, doresc să denunțe o conduită neconformantă cu directiva comunitară de, din partea autorităților siciliene, lucru ceea ce nu este nou și care a, a dus atingere demnității acestor cetățeni prin intermediul unei conduite care a dus la concedierea acestor cetățeni. <clears throat> Autoritățile italiene au preluat fonduri uh, din europene, pe care însă le-au um, încadrat în alte rubrici bugetare și nu au mai făcut plăți uh, salariale către acești cetățeni. Și uh, dacă aceste transferuri bugetare nu ar fi avut loc, acești cetățeni ar fi putut beneficia de plăți compensatorii. Noi astăzi denunțăm uh, încălcarea articolului 80 din directiva 1803 care impunea obligație cu privire la aceste sume și sume care nu au fost folosite pentru plata personalului care activează în formarea profesională. Practic, se încalcă articolul 1 a normelor tratatului și a Cartei Fundamentale a Drepturilor Sociale Europene, care vizează demnitatea lucrătorului, care a fost călcată în picioare de către regiunea Sicilia, care încă nu a înțeles că aparține teritoriului Uniunii. Și astăzi există o responsabilitate politică față de acești cetățeni europeni și din partea Parlamentului European, pentru că trebuie să evalueze foarte bine motivațiile care fac ca o administrație regională să folosească fonduri destinate formării profesionale pentru propriile scopuri politice și există sentințe juridice în Italia care <clears throat> au punctat acest lucru. Trebuie văzut ce face această regiune și de ce noi, cetățeni comunitari sicilieni, trebuie să suferim încălcarea acestei legislații din partea acestor domni astăzi îi reprezint pe acești lucrători și care își doresc un răspuns atent din partea Parlamentului pentru că este o chestiune comunitară care trebuie analizată cu responsabilitate politică și de acest Parlament. Mulțumesc! Acum are cuvântul Comisia, domnul Egirio Campoli. Eh, grazie, signor Presidente. Eh... Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să contextualizez petiția acestor lucrători din domeniul formării care au rămas fără locuri de muncă. Până la <clears throat> în perioada de programare 2004-2009, entitățile care se ocupă de formare primeau fonduri directe pentru activitatea de pentru activități legate de formarea profesională în jurul anului 2000 au existat schimbări în ceea ce privește formarea profesională, începând cu legea 3 din 1998 și mă refer și la decretul ministrului 160 din mai 2001, care a introdus un sistem de acreditare pentru instituțiile de formare. Ce a însemnat această schimbare? A însemnat că instituțiile de formare care nu îndeplineau anumite condiții acestui decret ministerial și mă refer la articolul 6 care stipula condiții foarte clare pentru acreditare sau care erau selecționate prin uh, licitații publice nu puteau să continue să organizeze același număr de activități de formare ca în trecut. Prin urmare, având mai puține activități de formare, nu au putut garanta același nivel ocupațional. În ceea ce privește petiția, Comisia a analizat uh, în consecință presupusele încălcări a dreptului comunitar denunțate de semnatarii petiției, așa cum am comentat și în răspunsul scris adresat Parlamentului European și nu am identificat nicio încălcare a dreptului comunitar. Presupuse încălcări în materie de mobilitate profesională țin de legislația națională și trebuie tratate acolo la fața locului, așa cum s-a întâmplat și prin sentințe și decizii a tribunalelor naționale. Pe fondul petiției aș dori să mă opresc la câteva puncte, punctul B și punctul C al petiției. Punctul B face trimitere la așa numitele mandate verzi. Într-adevăr, autoritățile regionale în programarea 2000-2006, dar și până în 2013, în parte au compensat prin intermediul uh, unor transferuri de credite anumite plăți pentru aceste instituții de formare. A existat un denunț și a fost deschisă și o, o anchetă OLAF, dar care a fost închisă. Conform Comisiei, regiunea Sicilia a mm, oprit astfel de plăți și considerăm că mm, cazul nu există. Punctul 5, în schimb, face trimitere la decizia Comisiei Europene pentru corecții um, financiare în perioada 94-99, unde au fost eliminate anumite plăți și mm, chestiunea a ajuns la CEJ. E vorba de o corecție vis-a-vis -vis de proiecte inadmisibile pentru această perioadă de programare și Curtea Europeană de Justiție a, mm, s-a pronunțat și a respins solicitarea Italiei și de aceea Comisia Europeană consideră că această solicitare trebuie prezentată în instanțele naționale. Algun membru de la... Mulțumesc. Dorește vreun membru al Comisiei să ia cuvântul? Domnul Corrao. Voi Bueno, Bună, gracias, președinte. Bine, bun pomeriggio, colegi. Mulțumesc, domnul președinte. Bună ziua, uh, stimați colegi, doamna Angela Fazana, în ca reprezentanța, reprezentanța petițiilor în ceea ce privește această petiție vis-a-vis -vis de um, regiunea Sicilia. Astăzi vreau să fiu voce acestor lucrători care au fost concediați printr-o utilizare necorespunzătoare a fondurilor de Fondul Social European. Vorbim de o uh, încălcare a de, obligației de ocupare minimă în ceea ce privește utilizarea de fonduri europene, din Fondul celor European, care tocmai asta își propune să susțină lucrătorii, să investească în competențe, formare, să reducă disparitățile sociale și economice din regiunile europene. Prin urmare, încălcarea drepturilor și persoanelor care sunt uh, capete de, cap de familie, um, și s-au regăsit fără un loc de muncă prin concedieri colective. Astfel de cazuri au ajuns în instanță și acolo s-a constatat o încălcare a dreptului muncii. În, lum- în lumina acestor fapte s-a discutat în instanțele competente um, încălcarea drepturilor acestor lucrători care uh, încalcă directive comunitare. Și trebuie găsit un răspuns la două întrebări. Cum se poate ca regiunea Italia să beneficieze de fonduri europene și să violeze, să încalce uh, directiva respectivă neplătind uh, fondurile necesare ca salarii pentru lucrătorii care au activat în acest domeniu de activitate. Și Comisia nu ar trebui să avizeze o proastă gestiune a fondurilor uh, europene de către autoritățile din Sicilie. Și cum um, poate justifica această neplată salarială. Trimiterea la autoritățile locale constituie o încălcare a articolului 47 din uh, Tratatul de Funcționare Uniunii Europene, care pune în obligația Parlamentului și a Consiliului uh, obligația de a garanta ocuparea De aceea solicităm ca uh, lucrătorilor să le parvină cât mai rapid uh, posibil uh, <clears throat> salariile care li se cuvin. Și astfel să se pună în aplicare articolul 151 din Tratatul pentru Funcționarea Uniunii Europene. Mulțumesc, doamna Evi! Mulțumesc, doamnă președinte, și eu vreau să intervin pe această petiție pentru a-i susține pe semnatarii prezenți astăzi, pentru că, grație fondurilor structurale europene, precum Fondul Social European, multe regiuni și mulți cetățeni reușesc să aibă acces la resurse și oportunități pe care nu ar exista altfel și finanțând proiecte pentru sprijinirea ocupării în anumite zone geografice. Totuși, dacă aceste fonduri sunt folosite uh, într-o logică clientelară sau dacă pur și simplu nu se controlează dacă se folosesc în, pentru obiectivele pentru care au fost uh, alocați, primii care plătesc sunt cetățenii. De aceea cred că responsabilitatea Europei nu rezidă doar în a decide către cine merg acești bani și să sancționeze uh, neutilizarea acestora. Din potrivă, autoritățile europene trebuie să vină cu răspunsuri pentru cetățenii care sunt victime acestor, acestei greșite utilizare a banilor și care sunt uh, astăzi fără un loc de muncă, un loc de muncă care de fapt ar fi trebuit să fie stabil și de durată. Au fost concediați uh, prin, într-o manieră care a fost considerată uh, ilicită și petiționarea au arătat în detaliu dimensiunea europeană a acestei chestiuni, documentând nu doar modul în care această situație este um, rezultatul unei folosiri necorespunzătoare a fondurilor europene, dar și o încălcare a normelor și principiilor europene care au fost ignorate de autoritățile publice siciliane, care ar fi trebuit să găsească o soluție la o situație pentru care sunt direct responsabile și de aceea cetățenii au apelat instituțiile europene crezând că găsesc un ale, aliat care să asigure respectarea drepturilor lor. În concluzie, Sper că Europa nu le închide această ușă în față, ci va da ascultare problemelor lor. Solicit așadar ca petiția să rămână deschisă și să fie transmise scrisori autorităților regionale siciliene, astfel încât să se găsească o soluție pentru o chestiune care uh, trenează de mult prea mult timp. Una intervenție mas? Mulțumesc, mai dorește și altcineva să ia cuvântul? Foarte bine, atunci uh, îi mai dăm uh, cuvântul petiționarii pentru două minute. Încă uh, numai puțin, vă rog. Uh, Coordonatorul de la Popular, domnul Petriar, dorește să iau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am intervenit puțin uh, târziu, dar trebuie să spun că trebuie să rămânem sinceri uh, și să arătăm uh, petenților care sunt posibilitățile noastre și care nu. Lucrurile sunt puțin mai complicate. Fondul Social European vine și cu oferte către regiuni și regiunile pot folosi aceste oferte în mod diferit. Pentru că, sigur, Bruselul nu poate decide tot și în al doilea rând. Plecăm de la premisa că fondurile din uh, Fondul Social European uh, sunt utilizate într-o manieră corespunzătoare. Aici există și aspectul uh, voluntar. Aici nu știu dacă cuvântul înșelătorie sau uh, fraudă se aplică. Sigur, sunteți în uh, locul potrivit, dar dacă e vorba de fraudă sau corupție, Aici uh, poate ar trebui să intervină Ola, pentru că comisia încă nu a constatat indicii că ar fi fost vorba de sustragere de fonduri, de, de lapidare. Și de aceea întreb dacă există informații cum că aceste fonduri ar fi fost folosite uh, într-o manieră coruptă. Există aici o limită între o acțiune nepotrivită a autorităților și fraudă. Deci, um, doamnă președinte, dacă se decide păstrarea deschisă a petiției. Va trebui să vedem și ce se întâmplă în continuare, să mai solicităm o poziție din partea autorităților, însă dacă petenții au informații cu privire la uh, fraudă, atunci uh, competent ar fi Olaf. Mulțumesc mult. Acum are cuvântul petiționarea pentru două minute. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte cu siguranță susțin ultima intervenție. Noi suntem în măsură să oferim întreaga documentație juridică uh, și să dovedim conduita penală a autorităților noastre regionale. Sunt decizia Curții de Conturi care au semnalat uh, astfel de fapte deci, juriștilor naționale este cunoscută situația și a ajuns în instanțele naționale. Din punct de vedere procesual, s-a asigurat acest demers. Problema este că regiunea Sicilia, în pofida deciziilor instanțelor, nu face nimic. A rămas inertă, ca de obicei, și nu a vrut să de acord solicitării noastre. De aceea ne-am adresat instituțiilor comunitare și în speță Parlamentului European, pentru că considerăm că este inadmisibil ca în interiorul Uniunii Europene să fie posibilă o conduită care să aducă atingere demnității cetățenilor europeni și care să încalce articolele 15, 27 și 30 a TFUE pentru că este vorba de fonduri destinate clar lucrătorilor și atunci uh, aceste fonduri au fost destinate altor scopuri de către regiunea Sicilia. Această conduită uh, care este reprobabilă din punct de vedere moral, dar și legal, a dus uh, la o situație în care familiile respective să nu mai poată avea o viață demnă pe teritoriul Uniunii. Și de aceea întreb, e conformă cu dreptul comunitar conduita regiunii Sicilia care, cu încălcarea articolului 80, a destinat în scopul unei utilizări politice proprie aceste sume. Ca cetățean european, Mă gândesc că o astfel de conduită nu se bazează pe valorile europene și nu are nicio legătură cu demnitatea câștigată prin uh, muncă. Mulțumesc! Mulțumesc! După ce am ascultat uh, petiționarea Comisiei și membrii Comisiei pentru Petiție, pentru petiții, Propunerea noastră este să menținem deschise examinarea acestei petiții. Vom transmite o scrisoare autorităților regionale din Sicilia pe care să le informăm cu privire la aceste petiții și prin care să cerem clarificări cu privire la protecția drepturilor muncitorilor din uh, programele regionale de formare profesională. Având în vedere și cele spuse de comisie, vom recomanda petiționarei să nu uite că există și căi de recurs la nivel național și după cum a explicat Comisia Europeană, la nivel național există competențele relevante de organizare a formării profesionale. Toate chestiunile acestea sunt de um, relevanță națională, de responsabilitate națională. Petiția rămâne deschisă și vom transmite scrisoarea respectivă autorităților relevante din Sicilia. Mulțumesc mult pentru prezență. Trecem la următorul punct, cu numărul 6 petiția cu numărul 547 per 2018 adresată de o persoană de cetățenie germană privind probleme legate de punere în aplicare a directivei privind detașarea lucrătorilor. Petiționarul nu este prezent. Acestea fiind spuse, vom da cuvântul direct comisiei doamnei Carita Ramos de la DG Ample. Thank you very much. Um, as you're... Vă mulțumesc foarte mult. Așa cum ați menționat deja, Petiționarul vine din Germania de la o societate care se ocupă de comerțul echitabil și are de-a face cu punerea în aplicare a directivei privind detașarea lucrătorilor în diferitele state membre. Petiționarul ne spune care sunt problemele în declararea muncitorilor detașați ne dă un exemplu concret din Danemarca. Când se declară acolo detașarea, furnizorul de servicii trebuie să identifice, să identifice un client danez. Pentru compania despre care vorbim nu e posibil pentru că clientul se află în același stat ca, ce, ca furnizorul de servicii. Petiționarul își, își propune să uh, Există un registru central european pentru a nu mai exista această povară. Directiva e clară în acest sens. Statele membre au posibilitatea, dar nu obligația, de a cere o declarație de detașare care să fie făcută autorităților competente naționale. Directiva nu prevede posibilitatea ca Comisia să înființeze un registru european central pentru muncitorii detașați. A fost stabilită Autoritatea Europeană a Muncii în acest an și își va începe activitățile cât de repede posibilă. posibil. O sarcină a autorității și cea de a facilita accesul la informații, printre care se numără și informațiile legate de detașarea lucrătorilor cât despre informațiile specifice solicitate de Danemarca. Într-adevăr, există obligație care reiese din legislația lor cu privire la detașarea lucrătorilor să se notifice și informații legate de clientul danez căruia îi se oferă aceste servicii. Autoritățile daneze ne-au explicat că în registrul lor pentru furnizori de servicii străini, RUT, există posibilitatea ca atunci când se face această declarație să se aleagă nu există client danez. Și apoi, pentru această organizare de târuri comerciale, subiectul despre care vorbim aici, e una dintre acele industrii în care nu, e, nu există un client danez în lanțul de aprovizionare. În răspunsul la uh, comisie, la răspunsul comisiei, petiționarul a mai deschis și subiectul detașării în Elveția și mai ales controlele la locul de muncă. În Elveția, acum există un acord între Comunitatea Europeană și statele membre și Federația Elvețiană cu privire la uh, Libera circulație a persoanelor se aplică din anul 2002. Sub acest acord, doar legislația europeană în vigoare la semnarea acordului se pune în aplicare pentru Elveția. De aceea, pentru că această directivă privind detașarea a intervenit după această dată, nu se aplică Elveției. Din 2004, Elveția are anumite măsuri cu privire la companiile care își oferă serviciile în Elveția și controle severe pentru furnizorii de servicii. Comisia e într-un dialog strâns cu Elveția, astfel încât să se alinieze măsurile elvețiene cu achiul european. Din mai 2014 am început negocierile cu Elveția cu privire la un nou acord cadru instituțional. Printre altele ne-am putea asigura că achiul actualizat se pune în aplicare și Elveției în cazul detașării lucrătorilor. Însă Consiliul Federal Elvețian nu a acceptat încă acest text. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Din partea membrilor Comisiei pentru Petiții, dorește cineva să ia cuvântul? Se pare că nu. Doriți să luați cuvântul? Doamnă președinte, pe baza răspunsului comisiei aș propune să închidem această comisie. Și poate aș mai adăuga și faptul că detașarea lucrătorilor în piața internă în Uniunea Europeană E un fel de poveste fără sfârșit. Se tot discută și se tot discută acest subiect. Pe de-o parte e birocrația, pe de altă parte un schimb echitabil, împiedicarea muncii la negru, însă eu propun ca această petiție să fie închisă. Micro. Muchísimas gracias. Mulțumesc mult! După ce am ascultat spusele Comisiei Europene și spusele singurului membru al Comisiei pentru Petiții care a luat cuvântul, după ce am ascultat aceste explicații, propunerea noastră a președinției este să încheiem examinarea acestei petiții și să o închidem. Trecem așadar la punctul cu numărul 7 de pe ordinea de zi, petiția cu numărul 661 din 2018 adresată de domnul Matias Eduardo Diaz Creșitelli, de cetățenie italiană privind presupusa încălcarea legislației de mediu a Uniunii Europene de către un sector periculos pentru sănătate din Borgo Valditaro, în provincia Parma, din Italia. Cred că petiționarul este în sală. Nu-l văd. Ba da? Unde este? Acolo. Îmi cer scuze. Îi dăm cuvântul pentru 5 minute, după care va lua cuvântul Comisia Europeană, vor lua cuvântul membrii Comisiei și dumneavoastră în uh, concluzie încă două minute. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Putade. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați eurodeputați, sunt aici pentru a denunța cu fermitate grave probleme care au rezultat în Borgo Valditora, semnalate de persoane fragile și minori care frecventează școala locală de când, de, la sfârșitul 2016, uh, lucrează o fabrică de ceramică la Minam. De atunci, uh, cetățenii se plâng de diferite afecțiuni, printre care iritări și vaste erupții cutanate dermatite alergice, patologii asmatice, ulcere nasale și așa mai departe. Din 2017 încoace, 5.000 de um, sesizări au fost făcute de către cetățeni dintr-un total de populație de 6.849. În octombrie 2018, societatea la Minam chiar a făcut o solicitare de Președintele intervine și o roagă pe intervenient să vorbească ceva mai lent. Deci, uh, pentru o majorare a capacității de producție. Dar uh, atunci când am, s-a făcut o sesizare, am constatat că accesul la, observ, la um, aceste informații nu a fost posibil dacă datorită secretizării anumitor documente, în special în ceea ce privește rezultatul controalelor și analizelor la furnalul E13A, de unde vin acele, iese acel fum albastru, chiar dacă au fost instalate filtre de carbon activ. La regiunea Emilia Romană a dat curs solicitării societății de secretizare a um, acestei, um, acestui control pentru în motive de secretă comercial sau uh, tehnic. Domnul Eduardo, sunteți rugat să vorbiți uh, totuși inteligibil. Petentul se apără spunând că a transmis textul. Vă rugăm uh, să vorbiți totuși mai lent, pentru că dacă nu, altfel nu înțelege nimeni ce spuneți. Deci, s-a făcut uz de necesitatea de protejare a secretului comercial? Mi-am dat piu piano. Okay. Domnule Eduardo, nu înțelegeți partea cu lent? Și astfel um, s-au prevalat de această prevedere de secretizare. Astfel se subminează protecția sănătății publice care ar trebui asigurată pentru toți cetățenii interesați și care contravine punctului 16 din directiva 2003-4CE, unde la punctul 16 se spune direct dreptul la informațiune presupune că divulgarea de informații să fie un principiu general și că autoritățile publice trebuie să respingă o solicitare informațion informații de mediu doar în cazuri specifice și clar definite. Printre acestea, însă nu se regăsesc informațiile cu privire la emisii în mediu. Dat fiind că la articolul 4, aliniatul 2 din aceeași directivă se spune foarte clar că statele membre nu pot respinge o solicitare făcând trimitere la uh, Um, caracterul secret al unor informații comerciale sau industriale sau um, de protejarea interese economice atunci când uh, solicitarea de informații se referă la emisii în mediu. În acest context doresc să solicit Comisiei Europene să facă mai multe eforturi și în altă privință. Dat fiind faptul că Um, în ceea ce privește industria ceramică, cele mai bune tehnici din directiva IPPC, care completează cadrul normativ în materie, împreună cu directiva 2010-75UE, ci um, unde se spune pentru că în acest um, domeniu procesele productive au evoluat. Sperăm așadar că Uniunea Europeană să redefinească cele mai bune tehnice aplicabile pentru a evita ca impactul emisiilor poluante um, să fie um, de așa natură încât să pună uh, în pericol populația. Pentru că uh, s-a constatat într-un răspuns că nu se încalcă uh, directivele 2010-75 UE și cu privire la emisiile industriale și 2014 UE în ceea ce privește evaluarea de impact de mediu, în ceea ce privește proiectele publice și private. Solicităm așadar ca petiția să rămâne deschisă și comisia să efectueze o verificare ulterioară mai aprofundată și punctuală pentru a garanta că cetățenii lor li se asigură protecția sănătății și accesul la informații de mediu a unei activități industriale a acestei uh, uh, firme. Astăzi are loc COP25 și joi Parlamentul European a declarat uh, urgență climatică. Iată deci că a venit momentul ca Parlamentul European să acționeze pentru a fi credibil. Avram. Acum are cuvântul Comisia. Daniel Franzone de la Departamentul pentru Mediu. Aveți cuvântul. Merci, Madame le Président. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Am ascultat cele spuse acum de petiționar Permiteți-mi să fac un scurt rezumat al acestei dezbateri. În octombrie 2018, firma despre care discutăm a dorit să își extindă domeniul. În consultația cu publicul, compania a răspuns la întrebările publicului la autoritatea competentă au fost depuse documente. Cum ne spunea și petiționarul, unul din elementele importante, un document despre care ne vorbea petiționarul, nu a fost făcut public la cererea firmei. Interveneau aici, confiden, intervenea aici confidențialitatea informațiilor comerciale. Autoritatea competentă din Emilia-Romania a făcut trimitere la transpunerea directivei europene în domeniu și dispozițiile din articolul 4. Petiționarul ne spunea că autoritatea competentă națională ar fi pus în aplicare în mod incorrect acest articol. Un prim aspect pe care trebuie să insistăm, directiva din despre care vorbea petițion, petiționarul are de-a face cu accesul, pub, accesul publicului la informațiile legate de mediu. În articolul 3 al acestei directive se prevede faptul că autoritățile publice trebuie să pună la dispoziția publicului informațiile care îi sunt solicitate, informațiile de mediu pe care le deține. Această solicitare de informații poate să fie refuzată atunci când asemenea informații ar putea să afecteze ceea ce apare în articolul 4. Acolo, la aliniatul 2D, apare confidențialitatea informațiilor comerciale și industriale. În același aliniat 2 mai apare un al doilea aliniat, în care, cum ne spunea și petiționarul, motivele de refuz pot să fie interpretate în, de la caz la caz. Ceea ce ține de publicarea informațiilor se pune în comparație cu un refuz la adacuri solicitării. confidențialitatea informațiilor industriale nu se pune în aplicare atunci când vorbim de informații care au de-a face cu emisiile. Motivarea legată de protecția drepturilor de proprietate intelectuale, care apar la litera E, poate constitui un motiv de refuz și în cazul în care există o solicitare de informații privind emisiile în, pentru mediul înconjurător. În Curtea de Justiție în noiembrie a interpretat această dispoziție. Ea trebuie înțeleasă în felul următor, în ceea ce privește emisiile previzibile în ceea ce privește substanțele și produsele în cauză. Vorbim aici de produse farmaceutice. Curtea a mai adăugat un lucru important în aceeași decizie luată aceste emisii de mediu. Emisiile care, într-adevăr, există în mediu din cauza substanțelor despre care vorbim și emisiile care pot să fie prevăzute în legătură cu aceste substanțe în mediu în condiții normale sau reale de utilizare cele care corespund cu autorizația de punere pe piață. valabile în zona în care uh, produsul va fi utilizat. Curtea mai precizează că informațiile legate de emisiile în mediu, conform articolului 4 aliniatul 2 din directivă, trebuie să fie interpretate nu doar ca informații care țin de aceste emisii, adică emisiile legate de natura, compoziția, cantitatea, uh, data și locul la care au loc emisiile, ci și datele care sunt legate de impactul pe termen scurt sau lung al acestor emisii în mediu. Vorbim de această directivă legată de accesul la informațiile de mediu. Comisia invită petiționarul, dacă nu a făcut-o încă, să prezinte o nouă solicitare pentru a avea acces la aceste informații de mediu sub directiva din directiva din 2004. Autoritățile din Italia vor trebui să examineze această solicitare și apoi să interpreteze această directivă conform cauzelor la Curtea de Justiție despre care vă vorbeam. În cazul în care informațiile care au fost solicitate nu vor fi oferite în parte sau în totalitate și petiționarul consideră că nu e justificat refuzul în domeniul directivei, atunci Comisia vă invită la următoarele căi de recurs, o cale administrativă și una juridică. Din care sunt prevăzute în articolul 6 din această directivă din 2004. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, stimați membri ai Comisiei PETI. Doamna Evi are cuvântul. Si, grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Intervin și la această petiție. Mulțumesc semnătarilor pentru faptul că ne-au adus în atenție această problemă ne aflăm în fața unei situații destul de grave în teren. Trebuie să recunosc că ar trebui să reiau ce ne-a spus astăzi Comisia, pentru că tematica este foarte complexă și complicată. Însă plec de la o analiză care uh, se bazează pe elementele certe ale acestei petiții. Suntem în fața a unui număr de 5.000 de sesizări uh, cu privire la uh, stări de rău denunțate de cetățenii din acea localitate care totalizează 6800 de persoane, printre care se numără și copii. Și aceste persoane au fost afectate afectate de emisiile rău mirositoare și poluante ale acestei fabrici și care au dus la diferite patologii respiratorii, ulcere nazale și așa mai departe. Știm acest lucru astăzi, lucru denunțat de un număr mare de persoane. Se mai știe că atunci când producția a fost oprită pentru instalarea unor noi filtre de carbon activ, situația de sănătate a respectivelor persoane s-a îmbunătățit imediat. Deci există o corelație între aceste emisii și um, afecțiunile acestor persoane. În pofida acestei corelații, firma a solicitat triplarea capacității de producție. toate acestea, în momentul în care avem de-a face cu o unitate productivă de ceramică, care ar trebui să se conformeze directive cu privire la emisiile industriale și, de asemenea, așa numitelor BAT, cele mai bune tehnici disponibile pe piață. Știm însă cum uh, aceleași directive totuși sunt uh, destul de vechi, uh, pentru că uh, vorbim de 2007, timp în care, răstimp timp în care sectorul s-a îmbunătățit din punct de vedere tehnologic. Comisia Europeană ne spune în comunicarea sa că pentru revizuirea acestor BAT va fi nevoie de mai mulți ani și ar intra în vigoare numai de vreme de 3 sau 4 ani, dacă nu chiar mai mult. Eu cred că un aspect grav îl reprezintă accesul la informații din partea cetățenilor pentru că, din punctul meu de vedere, este incredibil cum anume se poate nega din motive economice și de uh, confidențialitate. Deci accesul cetățenilor la informații care vizează mediul și sănătatea. regiunea Emilia-Romania, din păcate, s-a menținut uh, acest refuz, ceea ce mi se pare inacceptabil și grav. Și chiar dacă Conform recomandării Comisiei Europene, solicitanții ar trebui să facă din nou o cerere de informații, um, chiar dacă în uh, trecut le fusese refuzat. De ce eu consider că această petiție ar trebui să rămână deschisă, pentru că există elemente care ne preocupă și că trebuie să garantăm transparență totală în ceea ce privește accesul cetățenilor la informații și aș dori să fie transmisă o scrisoare autorităților regionale în care să se expună punctul de vedere transmis de uh, competenți. Deci nu este vorba de a opri o capacitate de producție, dar cine produce trebuie să și respecte condițiile de mediu pentru că mediul și ocuparea trebuie întotdeauna să meargă mână în mână. Mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, atunci mai are cuvântul uh, petiționarul pentru două minute. Uh, îmi cer scuze. Mai întâi, domnul Iar. scultă completare, doamnă președinte. Sunt de acord cu colega mea Evi, care a intervenit înainte. Aș dori să transmitem Comisiei Evi, envi această petiție pentru un aviz de acolo să menținem astfel această petiție deschisă și să se solicite autorități suplimentare din partea autorităților naționale și avizul Comisiei ENVI. Perfecto. Grazie. Perfect, mulțumesc. Acum are cuvântul petiționarul pentru două minute și uh, încetișor, încetișor. <laughs> Grazie a tutti, grazie a tutti coloro che sono intervenuti. Mulțumesc, mulțumesc tuturor celor care au intervenit. Mulțumesc comisiei care s-a exprimat um, foarte tehnic și pe locuri chiar de neînțeles. Uneori cetățenii vin aici cu probleme reale și în... e interesant să înțelegi că de fapt există o scăpare Mm, am înțeles până la urmă cum stau lucrurile. Noi ceea ce solicităm este să se aplice principiul precauției, transparența și protecția teritoriilor chiar și marginale, pentru că aici vorbim de o zonă de munte, de fapt, unde nu era neapărat uh, necesar să existe o astfel de unitate productivă care să uh, afecteze sănătatea cetățenilor. De aceea solicităm ca situația să fie aprofundată, așa cum a spus și doamna Evi, pentru a face lumină în această chestiune pentru că sunt afectați copii, nu? Pentru că această fabrică este la 1500 de metri de un teren de sport, unde merg și mm, tineri și la 560 de metri de uh, o școală. Și de aceea Cred că trebuie făcută lumină nu doar pentru cazul în speță, dar și pentru protecția în general a unor astfel de zone. Mulțumesc foarte mult, domnule petiționar, pentru că ați fost prezent alături de noi această după masă. După ce am ascultat spusele Comisiei Europene, după ce am ascultat spusele membrelor Comisiei pentru Petiții, propunerea noastră este să menținem deschisă examinarea acestei petiții. O vom transmite, după cum uh, sugerase și domnul Iar, Vom trimite, deci, Comisiei pentru Mediu. De asemenea, vom transmite explicații vis-a-vis -vis de această petiție autorităților regionale, în așa fel încât ele să ia la cunoștință existența acestei petiții și să ne informeze. De asemenea, vă încurajăm pe dumneavoastră ca petiționar, după cum a spus, după cum a recomandat și Comisia, că dumneavoastră să continuați să cereți informații din partea administrației competente. Dacă suntem cu toții de acord, atunci vom menține deschisă petiția, vom transmite petiția Comisiei Envi și vom trimite scrisoarea respectivă autorităților regionale. Mulțumesc mult, domnule petiționar. Trecem acum la punctul 8 de pe ordinea de zi, petiția 527 pe 18, adresată de Dimitar Vasiliev, de cetățenie bulgară, privind impactul autostrăzii Struma asupra defileului Cresna și a regiunii respective din Bulgaria. Petiționarul este în sală și îi urăm bun venit întâi și întâi. Are la dispoziție 5 minute pentru a-și prezenta petiția. Vreau. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Eu reprezint ONG-ul care se ocupă cu salvarea fileului Cresna, împreună cu colegul meu, Dimitar Vasilev, care reprezintă cetățenii de acolo. Am două minute pentru a vă vorbi despre o campanie de 20 de ani. 5-5 minute. Vom împărți timpul între noi. Pentru a vă prezenta această campanie la care noi lucrăm în, de 20 de ani, să protejăm defileul Cresna de acest coridor paneuropean cu numărul 4. Autostrada Struma face parte din acest coridor și o prioritate pentru Uniunea Europeană. Comisia Europeană a pus o condiție foarte clară pentru finanțarea autostrăzii încă de acum 10 ani și anume să fie ocolit defileul Cresna. 10 ani mai târziu, acest lucru e ignorat de autoritățile bulgare. Acestea au renunțat la această soluție, încălcând astfel directiva habitatelor. Avem o rută pentru această autostradă, una singură care trece prin defileu. Noi avem o autostradă pe ambele părți ale defileului. S-a creat un blocaj și altfel uh, au de suferit și mor nu doar animalele, ci și oamenii. ONG-urile, grupurile de mediu sunt cele învinuite pentru această întârziere. Noi suntem cei care am fost atacați, ni s-a spus că noi nu vrem autostrada. Noi ne aflăm astăzi aici și vă mulțumim pentru această ocazie de a vă prezenta această petiție din partea cetățenilor din defileul Cresna, cetățenilor bulgari și europeni. Avem am strâns foarte multe semnături pentru comisarul Vela. La sfârșitul mandatului acesta a spus că, da, aceasta a fost o mare problemă în regiune și aș da acum cuvântul colegului meu. Mulțumesc! Bună ziua tuturor! sunt Dimitar Vasilev și voi vorbi în limba bulgară. Eu locuiesc în municipalitatea Cresna. Ce puteți vedea în această imagine? Locul pe unde urmează să se construiască autostrada e foarte îngust. Puteți vedea că o mare parte din teren aparține locuitorilor și aceste, aceste terenuri urmează să fie distruse. Aceste terenuri sunt foarte importante pentru localnici, pentru că vorbim de terenurile cele mai fertile de aici. În rest, totul se află la o altitudine mare, în munți. Sunt terenuri care nu pot fi utilizate. Așa că noi ne întrebăm de ce e necesar să fie utilizat pentru autostradă acest teren care e cel mai fertil și pe care ar trebui să îl utilizeze populația locală. Timp de 20 de ani, autoritățile au tot insistat uh, asupra faptului că autostrada trebuie să treacă în tocmai pe aici, prin aceste locuri vulnerabile, unde se află terenurile cele mai fertile. nu ar fi existat nicio problemă dacă s-ar fi împărțit în două secțiuni această autostradă și fiecare dintre aceste părți ale autostrăzii să fie cu un singur sens. S-ar fi îmbunătățit și siguranța rutieră. Cu cât sunt mai îndepărtate aceste benzi ale autostrăzii, fiecare dintre ele având doar circulație pe o singură direcție, ar duce la o siguranță crescută. Dacă ceva se întâmplă pe una dintre aceste benzi cu direcție unică, atunci cea de-a doua parte nu ar fi afectată. Astfel și terenul arabil, vițele de vie, toate acestea ar fi menținute, un lucru important pentru localnici. Pentru că aici, de exemplu, există o viță de vie specifică care e crescut acolo și vă invit la noi acasă să gustați din acest vin pe care îl producem noi acolo. Nu intervine aici doar fauna, ci vorbim și de felul în care își câștigă traiul oamenii de acolo. Foarte mulți se întorc în această zonă a Bulgariei și doresc să se asigură că pot să își câștige traiul acolo. Unii dintre ei, unii dintre ei au și construit ser, acum totul urmează să fie distrus din cauza acestui proiect prin care autostrada va trece exact peste aceste terenuri. Ceea ce vedeți cu verde în imagine e un lucru foarte important pentru localnici. Sunt plantații de viță de vie care urmează să fie distruse. Dacă acest proiect va fi pus în aplicare, în regiune va fi imposibil pentru noi să îi salvăm pe oamenii care s-ar putea să fie în pericol atunci când practică sporturi pe râu. Doamnelor și domnilor, nu avem niciun fel de democrație în Bulgaria. Doamnelor și domnilor, îmi pare rău să o spun, însă această dezbatere trebuie să aibă loc. Señor diputado, continuemos con... Domnule deputat, vom continua cu ordinea de zi. Vă rog frumos. Vă rog să menținem ordinea în sală. Trecem așadar la comisie. Va avea cuvântul comisiei din partea de Geregio, domnul Aurelio Cecilio. Thank you, Chair. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Comisia Europeană vrea să mulțumească aceste comisii parlamentare și petiționarului pentru informațiile cele mai actuale legate de acest dosar față de informațiile care ne-au fost transmise în februarie 2019. De atunci, Comisia Europeană, într-adevăr, a primit formularul de aplicare pentru cofinanțare pentru lotul 3.2 pentru autostrada Struma. Într-adevăr, e partea care a mai rămas din autostrada între Sofia și frontiera grecească, parte care face parte din rețelele de transport transeuropene, astfel încât să se asigure legătura nord-sud în Europa. Acest ultim lot a cerut finanțare la data de 9 august. Comisia a evaluat cererea și dacă sunt îndeplinite toate criteriile din legislația europeană. De exemplu, tot ce ține de legislație pentru fondurile europene structurale și de investiții și legislația de mediu. La data de 15 octombrie am transmis o scrisoare autorităților din Bulgaria cu mai multe observații și preocupări legate de acest formular de solicitare de finanțare și mai ales tot ceea ce ținea de respectarea legislației legislație europene. Autoritățile bulgare trebuie să răspundă comisiei și să vină cu clarificări și cu elemente suplimentare până la data de 15 ianuarie 2020. Noi dorim să asigurăm această comisie și petiționarul că de mai multe ori Comisia le-a spus foarte clar autorităților din Bulgaria că va aproba acest proiect doar cu condiția că toate elementele legale, tehnice și de mediu sunt luate în considerare pe timpul pregătirilor, dar și pe timpul implementării proiectului, astfel încât să se asigure că este menținută biodiversitatea unică existentă în această zonă. Noi mențin, ne menținem poziția. Vom aproba proiectul doar dacă și când vom primi asigurări că toate regulile sunt respectate. Între timp, noi ne-am exprimat disponibilitatea față de autoritățile bulgare să le asistăm și să ne gândim și la o cofinanțare rapidă pentru măsuri pentru E79 pentru strada existentă și astfel încât să nu fie atât de grave consecințele asupra faunei acolo. Sunt deja asemenea efecte, există trafic acolo și, și alte evenimente care ar putea interveni pe loturile care au fost deja construite sau se află în curs de construcție. Vă mulțumesc, doamnă președinte. gracias. También me ha pedido la... Mulțumesc mult. A cerut cuvântul reprezentantul permanent al Bulgariei. Prin mare îi vom da cuvântul domnului domnului Daniel Shekerletov de la Ministerul de Transportul în Republica Bulgară. Благодаря за думата. Уважаема госпожо председател. Vă mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Așa cum știți, autostrada Struma face parte din coridorul transeuropean. Este o prioritate, proiectul numărul 7 prioritar pentru Uniunea Europeană. E inclus aici și această secțiune din Grecia până în Budapesta. E un proiect care are o importanță regională pentru transportul european. În ultimii ani, guvernul bulgar a reușit să progreseze semnificativ în a finaliza autostrada Struma. Proiectul urmează să fie finalizat până în 2020. Partea cea mai plină de provocări este acest lot 3.9, cel care trece prin defileul Cresna. E partea care mai trebuie să fie construită. E o secțiune de 16 km și aici există foarte multe probleme în ceea ce privește construcția și natura existentă acolo și relieful. Această autostradă cu două benzi e caracterizată de un număr foarte crescut de accidente rutiere. În ultimii 10 ani, 235 de oameni au fost accidentați sau uciși în accidente rutiere. Ca rezultat, în 2017, a fost lansată o procedură pentru a face o evaluare de impact asupra mediului și era inclusă aici și o evaluare ținând cont de directiva Natura 2000. Proiectul care este acum propus este cel mai bun pe baza mai multor criterii prin care sunt incluse și apele de suprafață, apele subterane, fauna, vegetația, nivelul de zgomot și așa mai departe. Proiectul are două părți de autostradă. Șoseaua care este acum utilizată urmează să fie modernizată și va deveni o autostradă cu un singur sens, în timp ce se va construi o nouă autostradă din nou cu un singur sens. Aceasta e un proiect de construcție nou. După consultările publice, am primit două plângeri transmise de doi indivizi și un ONG. Tribunalul administrativ nu a primit aceste plângeri. Conform legislației bulgare, această decizie a curții este finală. Avantajele pe care le presupune opțiunea preferată includ secțiuni cu un singur sens. Prin aceste secțiuni cu un singur sens, traficul va fi redus și de asemenea va fi redus și riscul de accidente. În plus, va exista și o mai mare flexibilitate în utilizarea autostrăzii. Vor exista aceste două secțiuni separate, una de cealaltă. Aș dori să pun accentul asupra faptului că în petiție există multe plângeri nefondate și aș dori să vă rog să analizați argumentele pe care le-a pus la dispoziție guvernul bulgar. Opțiunea preferată este cea care răspunde la toate cerințele existente și în legislația bulgară și europeană și aș dori din nou să spun că este deosebit de important să se construiască pe acest lot 3.2 pentru că așa S-a prevăzut proiectul. Comisia ar trebui să țină cont de faptul că în ultimii 20 de ani au existat 20 de opțiuni care au fost analizate, iar guvernul bulgar a hotărât să aleagă opțiunea cea mai durabilă din perspectivă economică și de mediu. Vă mulțumesc! Mulțumesc mult! Urmează membrii Comisiei pentru Petiții. Mi-a cerut, mi cerut cuvântul domnul Novakov. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на всички, които взеха отношение. Vă mulțumesc, vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să le mulțumesc tuturor acelora care au luat cuvântul pe subiect. Din câte îmi amintesc eu, știința în mediu se axează pe un echilibru între activitățile umane și natură. După o serie de plângeri, mișcări de protest, din partea mai multor ONG-uri, eu pot să spun că de fapt, felul în care s-a conceput acest proiect se bazează pe tot ceea ce există în prejur, animale, peisaj, zgomot, chestiuni ce țin de igienă, de sănătatea umană. Însă să vă spun ce lipsește aici, ce lipsesc aici, aici lipsesc oamenii. Vorbim despre 235 de oameni care au fost uciși în accidente rutiere în ultimii 9 ani. Tot odată la două luni cineva și-a pierdut viața pe această uh, șosea. Nu știu ce altceva trebuie să se mai întâmple astfel încât să fie construită autostrada. Partidul Verzilor din Bulgaria nu își dorește să existe niciun fel de trafic rutier în defileu, însă eu mă întreb ce se va întâmpla când nu va mai exista trafic pe nici una din părțile defileului. De fapt, va exista o creștere a traficului în interior. Așa că e timpul ca oamenii să nu își mai piardă viața pe această secțiune scurtă de 16 km. Eu cred că această petiție ar trebui să fie închisă și autostrada construită. Mulțumesc! Muchísimas gracias. Ahora tiene la palabra. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Giambatski. I'm so sorry. <laughs> It's okay. so difficult. Îmi cer scuze, nu pot să vă pronunț numele. Colegii. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Stimați colegi, fără îndoială, această petiție ar trebui să fie închisă. Consider că sunt utilizate anumite subiecte doar pentru a exercita o presiune politică în Bulgaria. E folosită de asemenea și pentru a pune presiune asupra Comisiei Europene, pentru că totul are de-a face cu proiectele europene. Colegul care a luat cuvântul înaintea mea a spus cât de important este acest proiect. Nu e doar un proiect important la nivel național, ci un proiect care e important și pentru Europa. Sute de mii de cetățeni europeni utilizează uh, aceste căi. Fie că vorbim de cetățenii greci care vin la noi iarna în stațiunile noastre sau cetățenii români, toți trebuie să traverseze acest defileu. Așa că traficul e foarte încărcat acolo, există foarte multe accidente, poluare. Evident, trebuie să fie încheiată construcția acestei autostrăzi, dar există și multe probleme și vă voi spune de ce. Această autostradă ar trebui să fie terminată până în 2024. Proiectul este unul foarte complicat și probabil va dura mai mult de atât. Unii sunt pregătiți să facă orice pentru a opri această construcție. Bineînțeles, eu înțeleg interesele petiționarilor. Vor să își apere vița de vie, vinul, strugurii. Există întotdeauna însă și proceduri pentru compensare. Și toate procedurile juridice au fost încheiate până acum. Nu doar guvernul actual, ci și fostul guvern au lucrat la 20 de proiecte pentru acest defileu. Fie că ne place, fie că nu, versiunea aceasta este cea care e cea mai bună pentru mediul înconjurător. Nu va exista o autostradă prin defileu, doamnă președinte de fapt, va fi o șosea care nu va fi mai lată față de șoseaua existentă. Înseamnă că nu este afectat mediul. Petiția pare să conțină date care pur și simplu nu sunt corecte, de parcă ar dori să ne inducă în eroare. De exemplu, în petiție se spune că odată ce va fi construită autostrada, accesul în această zonă va fi obstrucționat și că ar fi un precedent pentru că uh, ar fi un precedent în istorie, pentru că de obicei autostrăzile scurtează distanțele în diferit, între diferitele centre, de exemplu între centrele regionale din Cresna. Va fi nevoie de mai puțin timp pentru a fi traversat această regiune. Vă pot da un exemplu cu șoseaua între Sofia și Bulgoevgrad. Înainte să avem autostrada, dura foarte mult. Acum durează o oră cu mașina parcurgerea acestui traseu. Mai există o altă declarație în petiție care nu este corectă. În petiție se spune că proiectul se bazează pe construcția unei autostrăzi. Eu vă spun încă o dată, nu va fi o autostradă stradă va fi o șosea cu un singur cu sens unic, care nu va fi mai lată. Și fiind o șosea cu un singur sens, riscul de accidente este diminuat. Așa că mă adresez dumneavoastră, doamnă președinte, stimați colegi. Avem tot respectul pentru acești petiționari care vor să își protejeze bunurile, însă trebuie să mergem pe raționamentul juridic și de mediu și să închidem petiția. Mulțumesc! Muchisimas. Mulțumesc foarte mult! Acum are cuvântul domnul Chiuciuc. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Am auzit multe argumente, unele de ordin tehnic, altele juridice, altele politice. Eu v-aș spune două lucruri. În primul rând, este foarte important să existe conectare în Uniunea Europeană și cetățenii bulgari trebuie să se bucure de o asemenea conectare cu Europa. Bulgaria face parte din această conectare europeană. În al doilea rând, Totul depinde de siguranța rutieră în această conectare europeană. Oamenii nu trebuie să-și piardă viața călătorind. Acest trafic e un... Această șosea este una foarte aglomerată. Știm, în Uniunea Europeană, în Parlamentul European, noi ascultăm toate părerile, toate criticile. Uh, dar aici cred că e important, da, e important să apărăm interesele cetățenilor, dar mai important e să asigurăm aceste legături rutiere și să ne asigurăm că există mai puține decese pe șosea. Ar fi în interesul tuturor. De aceea eu vă rog să închideți petiția. Mulțumesc! gracias. Mulțumesc mult! Are cuvântul acum domnul Slarakov. Onorevole Monserrat. хората говориха много неща преди мене аз опитам да го... Înaintea mea s-au mai spus alte lucruri. Eu aș dori să spun ceva ce seamănă cu cele spuse de domnul Novakov. Să nu uităm că oamenii sunt cei mai importanți pentru noi. Și dacă cineva este expus pericolului, riscului, atunci sunt tocmai acești oameni care utilizează acest drum. Cifrele pe care le am eu sunt și mai mari. Știu că au existat 800 de decese și accidente în ultimii 10 ani. E o secțiune din această șosea în Bulgaria care se află în top în ceea ce privește accidentele cei care au venit cu această petiție și cei care o sprijină greșesc. Această opțiune este cea care afectează cel mai puțin mediul și când ne gândim la Natura 2000. Nu pot să înțeleg de ce această autostradă iar ar împiedica pe oameni să utilizeze drumurile. Unii vorbesc și despre căruțe. Pentru mine e un fapt surprinzător. Cum putem să vorbim despre căruțe când vom avea acolo o autostradă? Aș dori să menționez și faptul că mulți dintre cei care au căzut victime ale accidentelor, accidentelor rutiere pe această secțiune care este folosită acum sunt oameni care au rămas cu handicapuri. Eu cred că nu ar trebui să îi vedem ca antibulgari pe cei care se opun acestei petiții. Domnul Radev, vă mulțumesc, domnule, doamnă președinte, stimați colegi. Vorbim despre un mare proiect de infrastructură, unul foarte important nu doar pentru Bulgaria, ci pentru Uniunea Europeană, important pentru legăturile economice între România, Bulgaria, Grecia. Până acum, aceste state nu au avut o autostradă care să le conecteze. Dacă această autostradă va fi construită, atunci vor exista beneficii importante din perspectivă economică. Această parte a Europei ar deveni mai competitivă competitivă. În al doilea rând, Așa cum știți, evaluarea de impact de mediu, directiva legată de aceste evaluări, are condiții pentru proiectele care se află în curs de desfășurare, s-au încheiat sau urmează să fie executate. Nu putem să spunem că evaluarea de impact de mediu nu corespunde acestui proiect. De fapt, o evaluare de impact de mediu, o decizie cu privire la impactul asupra siturilor Natura 2000 a fost emisă în noiembrie 2017. Această decizie a fost apoi uh, urmată de o decizie finală din, uh, de luată de Curtea Administrativă sub Tribunalul Administrativ din Bulgaria în mai 2018 alegându-se nu alternativă estică. De fapt, astfel, Bulgaria pune în aplicare legislația europeană și națională pentru a proteja speciile și habitatele și, și recomandarea 98 din Convenția de la Berna. E o secțiune rutieră în care există accidente foarte mari zeci de oameni răniți, zeci de oameni care au decetat. E una din șoselele cele mai periculoase, nu doar în Bulgaria, ci în întreaga Europa. Ținând cont de toate aceste elemente, cred că petiția ar trebui să fie închisă. Dacă se va construi această autostradă, se va atinge echilibrul de care e nevoie între mediu, eficiență economică, fezibilitate tehnică și siguranță. Toate Plângerile legate de efecte negative sunt exagerate, distorsionează realitatea, sunt dictate de interesul privat și nu sunt în interesul Bulgariei. Mulțumesc! la... Mulțumesc. Are cuvântul doamna Auken. Yeah, thank you, uh, Mrs. President. I'm, I'm really, you know, probably... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Probabil sunt singura de aici care vrea să le pună niște întrebări bulgarilor. Pe mine mă surprinde acest fapt. De puține ori am auzit precizări atât de clare din partea comisiei, cum am făcut-o de această dată, foarte clare. Și Ni se spune că se, răsp- că se așteaptă aceste răspunsuri la criticile formulate de comisie pe aproape toate aspectele. Din ce am putut să aud din partea petiționarilor, există alternative. Mă ocup de, politi- de politica de transport de ani întregi și până acum n-am auzit pe nimeni spunând că o că un, un drum mai îngust printr-un defileu ar fi mai bun pentru siguranța rutieră. Niciodată nu am auzit așa ceva și mai ales când vorbim de autostradă. Nu pare o alternativă bună sub niciunul dintre aspecte. Doamnă președinte, trebuie să menținem petiția deschisă, chiar dacă mulți de aici ne spun da, e ok, e ok, totul contravine cu ceea ce ne-a spus comisia tocmai acum și informațiile pe care le-am primit și le-am citit înainte. Dacă e posibil, cred că ar fi foarte bine să organizăm o misiune acolo. Eu am fost în Bulgaria, am condus o misiune acum câteva, câțiva ani, unde am văzut că existau mari lacune în ceea ce privește natura, protecția naturii și am fost șocată de cum se făceau lucrurile. Nu voi intra în detalii acum, dar a fost foarte bine că am mers atunci acolo și cred că ar trebui să mai mergem și să menținem petiția deschisă. Și cred că ar mai trebui să solicităm avize din partea celorlalte comisii parlamentare. Comisia pentru Mediu, Comisia de Transport, Comisia Regii și acestea ar trebui să-și dea avizul. Eu cred că există contradicții foarte mari între ceea ce ne spune Comisia și ceea ce au spus mulți dintre colegii mei acum. Așa că eu nu cred că putem să trecem cu vederea poziția comisiei și să spunem nu, gata, bulgarii sunt foarte mulțumiți de ei în, înșiși, au analizat totul, au spus că totul e bine pentru ei. Uniunea Europeană are reguli, nu e suficient să se spună e vorba despre oameni. Mie nu mi se pare că vă pasă de oameni, ci vă pasă doar de acest proiect. Așa că eu vă rog să mențineți deschise această petiție și să ne asigurăm că nu se trece peste noi aici și să ascultăm poziția foarte clară a Comisiei. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum are cuvântul doamna Ștanoca. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Și eu sunt foarte surprinsă, pentru că am ascultat intervenția comisiei. Există argumente diferite. Bineînțeles, cu toții avem păreri de rău față de decesele de pe autostradă, însă există criterii de care e nevoie și un asemenea criteriu e evaluarea de impact asupra mediului. Din câte înțeleg eu, această evaluare nu există încă pentru modernizarea proiectului. E ceea ce ne-a spus Comisia. Cum putem să eludăm un asemenea criteriu, un criteriu absolut necesar pentru a construi autostrada? Și e ceea ce solicită și petiționarii noștri. Propunerea mea este ca petiția să rămână deschisă și să așteptăm această evaluare de impact asupra mediului, să solicităm comisiei să o facă și să nu aștepte aceste răspunsuri din partea statului bulgar. Mulțumesc mult. Are cuvântul doamna Iana Tom. First of all, uh, let me... Vă mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând vreau să le mulțumesc petiționarilor pentru mesajul foarte clar. E foarte bine să vedem asemenea oameni activi din toată Europa care ne supun atenției subiecte. Înainte am avut o singură întrebare. Autoritățile bulgare sunt cele care ignoră cerințele stabilite de comisie. Apoi am avut niște răspunsuri foarte clare din partea comisiei că există probleme, problemele au fost abordate, dar a mai fost și un exemplu foarte clar. Comisia Europeană va continua acest proiect doar cu condiția că toate cerințele de mediu vor fi îndeplinite. Așa că eu nu mai văd nicio problemă problemă aici, dacă avem această promisiune clară din partea Comisiei Europene și nu avem niciun motiv să punem sub semnul întrebării aceste fapte din partea comisiei, putem doar să vă mulțumim că ne-ați tras, tras atenția asupra subiectului și cred că putem închide petiția, pentru că avem promisiuni foarte clare din partea Comisiei Europene. Mulțumesc! Um, thank you very much. Now, uh, Mr. Alexandrov Yorbanov. Mulțumim, domnul Alexandrov Iordanov. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Eu am fost purtător de cuvânt în Adunarea Națională a Bulgariei, acum 25-26 de ani. Pot să vă spun că tot ceea ce se spune astăzi aici se spunea și acum 25-26 de ani, atunci când Bulgaria încă nu era un membru al Uniunii Europene. Democrația abia începea să se dezvolte. Aveam foarte multe probleme. Oamenii din regiune spuneau atunci ceva foarte simplu. Spuneau, noi dorim să construim viitorul copiilor noștri. Poate că pentru noi s-a terminat, dar copiii noștri nu ar trebui să sufere. Atunci, Bulgaria nu putea să construiască o autostradă atât de mare cum e aceasta. Astăzi ne punem această întrebare. Avem nevoie de această autostradă? Ar trebui să fim nebuni să spunem că nu, nu avem nevoie de ea. De fapt, mă puteți întreba dacă avem nevoie de autostradă între Geneva și Nisa. Îmi amintesc foarte bine filmele cu lui de Fune, polițistul din Saint-Tropez, de exemplu. Dacă vă amintiți ce ilustrează acest film, acolo nu existau autostrăzi, exista o șosea foarte frumoasă, însă între timp n-am auzit despre nicio petiție sau protest, pentru că astăzi există o asemenea autostradă. Fica mea și-a făcut studiile la Nisa, Așa că eu călătoream pe această autostradă foarte des. Am putut să văd cu ochii mei câți fluturi sunt cu adevărat uciși acolo pentru că pur și simplu zboară spre parbrizul mașinii. Însă, oricum, această autostradă din Bulgaria ar trebui să fie construită. Colegii au spus-o foarte clar. De fapt, există deja o șosea în defileu. Ce se întâmplă acum? Foarte mulți oameni își pierd viața pe această șosea pentru că e o șosea cu dublu sens, există foarte multe accidente rutiere și oamenii sunt uciși. Și atunci ce propun oamenii din spatele proiectului și guvernul bulgar? Să avem aceeași șosea, nu se va schimba, va fi aceeași șosea prin același defileu, însă va exista încă un drum paralel la câțiva kilometri distanță astfel încât fiecare dintre părți să fie cu sens unic. Și vă pot da un exemplu, acest lucru s-a făcut și în Macedonia de Nord, un stat învecinat cu Bulgaria face parte din coridorul viena belgrad scopie Atena. Și acolo există asemenea autostrăzi. Macedonia de Nord, așadar, care nu e un stat membru al Uniunii Europene, a rezolvat deja această problemă în aceeași manieră, având două șosele separate, una la stânga, cealaltă la dreapta, în același defileu. Și e destul de simplu, oricine conduce poate să înțeleagă. În final, aș mai spune că poate ceea ce ar trebui să discutăm ar fi problemele grave cu care ne confruntăm în Bulgaria sau în Europa. Această petiție însă ar trebui să fie închisă. Ce e cel mai important în Uniunea Europeană, cea, cel, mai import, cel mai important lucru e viața umană, e valoarea noastră cea mai de preț. De aceea suntem membri ai UE. Mulțumesc! Muchísimas gracias. Ahora tiene la palabra, me la ha pedido el señor Slavakov. Mulțumesc, are acum cuvântul domnul Slavakov. Da, mulțumesc. Îmi cer scuze că iau cuvântul din nou. Vreau să fac o precizare. Am o scrisoare aici, o scrisoare semnată de 17 ONG-uri din Bulgaria, care insistă să se construiască totuși această autostradă. Nu știu câte organizații sunt împotriva. Eu cred că această petiție ar trebui să fie închisă cât de repede posibil. Mulțumesc. Acum aș dori să le mai dau cuvântul două minute petiționarilor pentru a încheia această dezbatere. Aveți două minute, vă rog. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să le mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul pentru contribuțiile lor. Aș dori să mulțumesc mai ales Comisiei Europene. Întâi și întâi, vreau să spun că am auzit uh, oameni care au spus că petiționarii ar fi împotriva acestei autostrăzi. Nu este adevărat. Noi am prezentat o opțiune care a fost evaluată drept acceptabilă în 2002 când guvernul încă nu avea niciun fel de proiect. De asemenea, s-a mai spus în sală cum că petiționarii ar fi împotriva vieții umane. Nu este adevărat. Dacă guvernul bulgar ar fi, îndeplin, ar fi respectat decizii din 2008, atunci această autostradă ar fi fost construită și victimele ar fi fost mult mai puține decât putem uh, arăta în prezent. Există de asemenea informații și statistici de la Ministerul de Interne cu privire la numărul de victime. Vreau să spun foarte clar, noi nu ne opunem construcției autostrăzii. Nu. Noi dorim să avem o autostradă care va fi bună atât din punct de vedere economic, de transport, ecologic și uh, de, al, din punct de vedere al siguranței. Acestea sunt dezideratele noastre, nu ceea ce a spus guvernul. Aș dori să citez cele spuse de domnul comisar Vela în scrisoarea sa, pe care ne-a transmis-o acum câteva uh, săptămâni în limba engleză. Drumul din 79 din defileu reprezintă un element important pentru siturile Natura 2000, pentru că reprezintă o presiune asupra acestor situri. Deci, după cum vedeți, noi cerem Comisiei PETI să mențină deschisă această petiție și, după cum a spus doamna Alcan, să organizeze o misiune de informare, în așa fel încât să puteți vedea situația la fața locului și în așa fel încât să puteți sprijini Comisia Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult petiționarilor pentru că ni s-au alăturat în această masă. Am ascultat cele spuse de petiționari, am ascultat cele spuse de Comisia Europeană, cele spuse de reprezentantul permanent al Bulgariei, precum și uh, cele spuse de membrii permanenței Comisiei PETI. Știți că în calitate de președinte încerc mereu să fiu uh, cât mai echilibrată, cât mai obiectivă, prin urmare propunerea mea ar fi următoarea. Să închidem această petiție datorită faptului că în mod majoritar, Partidul Popular are 9 membri în această comisie, Partidul Socialist, repet, încerc să fiu cât mai echilibrat, Partidul Socialist are 7 membri care nu se află în sală, ECR are 3, liberalii 2 membri uh, au luat cuvântul de la liberali și uh, ei au 5 în total și de la Vers sunt 3. Deci încerc mereu să fiu cât mai corectă, obiectivă și echilibrată. Vă sugerez să închidem petiția și, în același timp, după ce am ascultat cele spuse de petiționar și de comisie, vreau să repet faptul că uh, Comisia a repetat foarte clar, Comisia niciodată nu va aproba niciun fel de proiect care să nu îndeplinească cerințele tehnice de mediu care să apere biodiversitatea. Prin urmare, suntem liniștiți deoarece Comisia Europeană nu va aproba decât un uh, proiect care îndeplinește toate condițiile pe care le-am menționat. Pe de altă parte, după ce am ascultat cele spuse de uh, membrii acestei comisii, uh, mă iau după cele spuse de majoritatea membrilor în această comisie. Doamna Auken, înainte să încheiem acest punct, dorește să-mi ia cuvântul? Doamna Auken, sunt șocată. Ar trebui să mai discutăm la coordonator mâine. Pentru că toți cei care au vorbit aici sunt bulgari, cu excepția a două, trei persoane. Doamnă președintă, ați avut un mesaj foarte clar din partea comisiei, partea comisiei și acum lăsăm totul deoparte? Îmi permiteți, vă rog, să iau cuvântul? Stimate coleg foarte politicos. Trebuie să mai discutăm la coordonator, deoarece această comisie ar trebui să fie liberă de părtinire. Dar acum este foarte clar că există, părtini, există foarte multe părtinire. Trebuie să avem o discuție. Dacă există majoritate, așa cum spuneți dumneavoastră, mâine la întâlnirea coordonatorilor, putem găsi alte metode prin care ne putem asigura că poziția comisiei este respectată. Eu chiar cred că s-a făcut tot felul de acuzații false aici, cum că nu se dorește autostrada și mai departe. Eu chiar cred că nu este uh, o metodă foarte politicoasă prin care se comporte comisia din care facem noi parte aici pentru petiții. Domnul Iar. Da- Sigur că comisia are dreptul să decide ce se întâmplă cu petiție și domnul Ocken dumneavoastră poți solici, puteți solicita la ședința coordonatorilor o modificare. Deci, comisia poate lua o decizie, ceea ce face, și dacă mm, se dorește de către dumneavoastră altă discuție la coordonator, se poate face, dar uh, situația ca majorități stă cum stă aici. De aceea solicit închiderea petiției. Numai puțin, doamna Ocan, vă rog, permiteți-mi, numai puțin. Doamna Auken, un, un moment, vă rog. Propunerea președinției, v-am spus care este și pe ce am fundamentat-o. Le arunea coordonatorilor, bineînțeles, uh, fiecare coordonator poate să facă ce propune dorește. Reuniunea coordonatorilor este cu ușile închise, această comisie este deschisă, aici au putut participa petiționarii, toți membrii Parlamentului care au dorit să iau cuvântul, pentru că ordinea de zi este publică și transparentă. De asemenea, au putut să participe membrii reprezentanței permanente a Bulgariei, membrii Comisiei Europene. Deci aici se ia decizia cu privire la această petiție. Eu tot ce pot să vă propun, dacă nu sunteți de acord și dacă sunteți de acord cu coordonatorii, este să închidem sau să deschidem să menținem deschis această uh, petiție. Propunerea mea de președinte este să uh, închidem această petiție, având în vedere de ponderea membrilor care s-au exprimat împotrivă. Și de asemenea, în apărarea petiționarilor trebuie să spunem că comisia a spus că nu va aproba niciodată un proiect care nu, ține, care nu îndeplinește uh, criteriile. Deci, petiționarii sunt apărați de către comisie, iar închiderea petiției survine după ce am ascultat uh, luările de cuvânt ale membrilor aceste comisii. Dacă vreun coordonator îmi cere să supunem votului, atunci vom supune votului. Dacă nici un coordonator nu cere să supunem votului, nu vom face acest lucru. Deci, cam aceasta este propunerea președinței. Le mulțumesc foarte mult pe, care ne s-au alăturat în această după masă. Mulțumesc tuturor pentru dezbatere. Trecem la următorul punct de pe de zi, punctul 9, petiția 238 per 2019, adresată de persoană de cetățenia daneză privind presupusa încălcarea directivei UE Habitate. Petiționarul se află în sală. Perfect. Cine dorește să plece din sală, poate să o facă în liniște și trecem la următoarea petiție. Vă mulțumim foarte mult. Petiționarul are cuvântul 5 minute, după aceea după întreaga dezbatere, va mai avea încă două minute. Mulțumesc că aveți cuvântul. <laughs> Mange tak for ordet, og øh, tak for, at I Da, mulțumesc foarte mult că mi-ați dat cuvântul. Mulțumesc mult pentru faptul că ați primit în Parlamentul European acest subiect. Eu sunt foarte mulțumit de acest lucru. Este vorba despre o specie de liliac numită, Barbastella barbastellus. E vorba de un liliac micuț. Stați puțin să revin în prezentarea mea PowerPoint. După cum spuneam, vreau să vorbesc despre directiva Habitate și interpretarea ei în Danemarca. Eu am lucrat în industria farmaceutică în această țară, cunosc foarte bine uh, regulile și legislația europeană în acest domeniu. Aș dori să vă vorbesc așadar despre directiva Habitate a Uniunii Europene. Anexa 2, mai ales, În anexa 2 se spune că trebuie respectate rețelele Natura 2000, iar în anexa 4 se vorbește despre regimul de protecție care trebuie să fie aplicat speciilor. Îl avem aici pe acest, pe acest micuț uh, liliac, nu știm dacă este mascul sau femeie, care, pe care l-am găsit aproape de, de turbinele eoliene din Turebilele. De aici a pornit ancheta noastră. În regiunea noastră urmează să fie instalate turbine eoliene de 200 de metri înălțime. Sunt cele mai recente pe care le-am creat în Danemarca. Și sunt mult mai mari decât uh, de obicei. Ne-am realizat o anchetă înainte să descoperim prezența acestui uh, am desfășurat un studiu înainte să descoperim acest, această specie de lilieci și am scris un raport. Am scris și articole despre această problemă pe care am publicat la nivel local. Avem câteva obiective pe care ni le-am definit Avem și anumite măsuri pe care am dorit să le luăm. În speță, noi am măsurat distanța dintre locurile unde se află liliecii și turbinele eoliene fost, bineînțeles, anumite zone private unde nu am putut face măsurători, dar în general am dat seama că există aceste populații de lilieci și trebuie să protejăm uh, locurile unde sunt cuiburile lor, conform uh, directivei Habitat. Ah, uh, dar nu am reușit să convingem autoritățile daneze de acest fapt. Am trecut pe la departamentul care se ocupă de natură, am încercat încă o dată, după un nou studiu, să redeschidem problema, Am încercat să arătăm că în ultimii doi ani există o activitate crescută a populației de lilieci în această zonă. Populația de lilieci revine, prin urmare fenomenul pe care l-am constatat noi nu era punctual. Am, am studiat îndeaproape cadrul uh, legislativ și un lucru ne-a surprins foarte tare. Și anume, faptul că proiectul eolian urma să fie pus în uh, aplicare, urma să fie construit, fără să existe niciun fel de studiu cu privire la populația de lilieci. Autoritățile nu au cerut, deci, niciun fel de studiu cu privire la impactul asupra populației de lilieci. trebuia să fie o distanță de 125 de metri între turbinele eoliene și zona forestieră. Prin urmare, am cerut autorităților să redeschidă, redeschidă acest dosar. Autoritățile au ținut seama de foarte multe aspecte, însă nu neapărat de toate datele științifice pe care le-am furnizat noi. sunt anumiți experți care au luat cuvântul și au spus că nu ar trebui să fie instalate aceste turbine eoliene la distanța respectivă de populațiile de lilieci. Am uh, catalogat 9 până la 10 specii diferite de lilieci în zona respectivă. Există mai multe rapoarte științifice în acest sens. Cu toate acestea, proiectul de construcție continuă. Autoritățile daneze ce ne-au spus? Ei bine, ne-au spus că habitatul cel mai apropiat este la 6 km și că acolo nu se regăsesc deloc lilieci. Deci în regiunea unde se construiește uh, acest proiect nu există populație de lieci. Asta ne-au spus autoritățile din Danemarca. Însă Universitatea din Aarhus a făcut studii și a arătat că totuși liliecii se regăsesc în această regiune unde urmează să fie construit parcul eolian mai ales uh, în momentul în care este mai cald și vântul este slab, populația de lilieci este în creștere sau are activitate mai mare. Autoritățile spun că mm, comuna locală este responsabilă pentru studiul privind liliecii, dar comuna nu a făcut acest lucru, n-am adus uh, această problemă în atenția comunei locale și pe viitor am dori să um, rezolvăm cumva situația. Într-adevăr, parcul eolian este uh, o problemă foarte tehnică. E nevoie să instalăm acolo tehnologie de detectare a stolurilor de lilieci. Există această tehnologie care poate detecta prezența liliecilor și în momentul în care este detectată această prezență liliecilor să oprească turbinele eoliene. Există cel mai multe accidente ale liliecilor în perioada de vară, pentru că atunci este mai cald și atunci liliecii mm, zboară mai des. Protecția acestor populații, președinte intervine, ați avut 5 minute la dispoziție, vă rog să încheiați pentru că ați depășit acest timp. Da, vreau să doar să spun că industria eoliană nu vrea să facă nimic decât dacă este forțată să ia măsuri. Prin urmare, comisia sau o altă autoritate ar trebui să ia măsuri în așa fel încât să fie instalate aceste detectoare de lilieci, în așa fel încât în cele din urmă să putem uh, opri decesele accidentale de lilieci. Președinta, mulțumesc foarte mult. Acum are cuvântul Comisia de la Departamentul Envi, doamna Luisa Samarelli. Mulțumesc mult, doamnă președinte. Petiția aceasta este din iunie 2019. Comisia a furnizat deja un răspuns înscris în luna august. În acel uh, document, noi am arătat că, în baza informațiilor furnizate de către petiționar, Comisia nu poate să identifice niciun fel de încălcare a prevederilor din directiva Habitate. Pe aceeași problemă, Comisia a mai primit o reclamație în luna mai. Atunci, Comisia Europeană a răspuns în același sens. Deci, scrisoarea care a răspuns la chestiunea din mai a fost trimisă în iulie. Noi am primit documentul, prezentarea aceasta a petiționarului prin PowerPoint, în care sunt descrise anumite elemente ale proiectului, de exemplu, înălțimea turbinelor eoliene, sunt informații cu privire la uh, plângerile care au avut loc la nivel național, dar uh, chiar și având în vedere toate aceste informații noi, serviciile comisiei consideră că concluzia anterioară este încă validă. Deci, în baza informațiilor disponibile în prezent, nu putem identifica niciun fel de încălcare a prevederilor directive Habitate. Serviciile Comisiei sunt de acord cum că detectorul de lilieci este un uh, instrument util, eficient pentru a preveni coliziunile cu liliecii, însă nu putem evalua relevanța pentru cazul de față. Autoritățile naționale sunt cele mai competente pentru a uh, evala măsurile care trebuie să fie luate pentru a minimiza efectul pe care îl are parcul eolian asupra populației de lilieci din zona respectivă, în baza directivei. La ora actuală, actualizăm documentul de orientări cu privire la parcurile eoliene. Astfel vom putea furniza orientări privind cele mai bune măsuri de uh, protecție pentru lilieci. De asemenea, comunicarea Comisiei, EU Law Better Results Better Application definește anumite principii și în conformitate cu acest document, cazurile individuale nu sunt uh, uh, prioritare. Deci prioritare sunt cazurile sistemice de încălcare. Deci în astfel de cazuri individuale, autoritățile naționale trebuie să revină asupra problemei. Nu în ultimul rând vreau să spun că uh, avem un dialog cu autoritățile daneze pe mai multe chestiuni care țin de punerea în aplicare a directivei habitate și păsări, inclusiv chestiuni care țin de gestiunea și protecția siturilor Natura 2000, inclusiv chestiuni care țin de apărarea unor uh, specii strict protejate. Dialogul a uh, început anul acesta și uh, concluziile vă vor fi prezentate ulterior. Mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc foarte mult. Doamna Aucă are cuvântul. Voi vorbi și eu limba daneză. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Mulțumesc și petiționarului pentru faptul că a ridicat această problemă. Sunt într-adevăr foarte multe reclamații vis-a-vis -vis de parcurile eoliene din Danemarca. Eu pe aceasta anume nu o cunoșteam. Răspunsul comisiei a fost excelent, însă, totuși, aș dori să vă propun să încercăm să ne asigurăm că răspundem corect întrebării adresate de petiționar. Oare există un risc real? Oare există o problemă tehnică, deoarece se pare că nu vine interpretarea în limba spaniolă, nu am auzit interpretarea. Dumneavoastră auziți în regulă? Acum da, bun, acum merge. Bun. Doamna Auken, continuă. Vreau pur și simplu să spun că, în opinia mea, trebuie să rămânem deschiși și să ținem seama de toate informațiile pe care le avem la dispoziție, să dăm răspunsuri concrete să primim răspunsuri concrete din partea autorităților de mediu din Danemarca, pentru că directiva aceasta Uniunii Europene este foarte importantă. Nu dorim să diluăm efectele cumva. Dorim ca această directivă să fie luată în serios. De aceea aș dori ca guvernul danez să răspundă la întrebările care au fost adresate. Îmi închipui că și Comisia Europeană i-a pus anumite întrebări. Vreau doar să mă asigur că noi vom primi răspunsuri concrete la întrebările adresate. Mulțumesc, doamna Auken. Domnule Iar, sunteți de acord cu doamna Auken? Perfect. Acum, în încheierea acestei dezbateri, are cuvântul petiționarul două minute. Da, vă mulțumesc. Nu am căutat alte soluții, alte, alte alternative pentru um, turbinele eoliene care au fost instalate Este o zonă habitat pentru lilieci, nu, am nu am auzit niciun fel de opinie din partea niciun fel de expert, nu s-a făcut niciun fel de muncă pe teren pentru um, studierea situației, de fapt și nu s-au respectat nici orientările care țin de directiva abitate. Vă mulțumesc! Mulțumesc mult petiționarului pentru prezență. După ce am ascultat spusele sale, spusele Comisiei Europene și spusele celor doi membri ai Comisiei pentru Petiție, pe președinția sugerează ca această petiție să rămână deschisă. Vom cere Comisiei Europene să ne transmită informațiile actualizate cu privire la uh, orientările actualizate privind uh, turbinele eoliene, în așa fel încât să vedem cum sunt respectate acestea în contextul mai larg al directivei Abitate Păsări. Și având în vedere că doamna Auken a cerut acest lucru, le vom scrie o scrisoare și autorităților daneze și le vom aduce la cunoștință această petiție. Mulțumesc foarte mult! Trecem acum la următorul punct din ordine de zi, punctul cu numărul 10, petiția 255-2019, adresată de o persoană de cetățenie spaniolă în numele Federației Uni uh, Stânga Unită din Cantabria privind posibilele nereguli în ceea ce privește acordarea unei licențe pentru, pros- pentru prospecțiuni în vederea exploatării minere în Cantabria. Petiționarul este aici. Perfect. Bine ați venit la Comisia pentru Petiții. Aveți 5 minute pentru prezentarea dumneavoastră. La final veți mai avea încă 2 minute pentru concluzie. Acum aveți încă însă 5 minute. Aveți cuvântul, bine ați venit. Bună ziua, vă mulțumesc pentru această oportunitate de a lua cuvântul cu privire la o problemă care ne îngrijorează foarte mult pe noi în Cantabria. Cantabria este o comunitate autonomă în nordul Spaniei, unde se dorește să se facă prospecție minere în două municipalități, inclusiv în Centine de Mar, acolo se află peștera Altamira, care este patrimoniul al omenirii din 1985. Aș dori să vă prezint uh, fondul problemei. Uh, prospecțiunile și mineritul de zinc și plumb a început de mai mulți ani urmează anumite munci de reabilitare, însă nu există niciun fel de supraveghere în partea autorităților. Cum ne referim la proiectul Salia, cel mai avansat dintre toate, care afectează mai multe municipalități din Cantabria. Noi considerăm importante următoarele aspecte patrimoniale – se aduce atingere patrimoniul, patrimoniului omenirii UNESCO din Altamira și se încalcă așadar articolul 3.3 din Tratatul de Lisabona și un anumit articol din Tratatul privind fun- fundamental al Uniunii Europene. Practic se încalcă patrimoniul definit de UNESCO. În al doilea rând, există și problema legislativă. La ora actuală nu există un cadru juridic pentru desfășurarea acestor activități în Cantabria. În 1973 s-a dat o lege privind mineritul în Spania, dar aceasta este depășită. Totuși, ea este în vigoare și ea trebuie să fie respectată. În plus, în Cantabria Există un plan de utilizare a teritoriului în care sunt definite tipurile de activități pentru anumite uh, zone și teritorii din această comunitate autonomă. În 2007, Cantabria a hotărât să își modifice ad hoc legea care vizează resursele solului în funcție de anumite uh, condiții specifice. În ceea ce privește aspectele de, luc- de forță de muncă și economică, guvernul Cantabriei ne asigură că se vor crea foarte, crea foarte multe locuri de muncă, însă este o afirmație disproporționată pentru că în 2003, când au fost închisă um, mina anterioară, au fost disponibilizați doar 400 de oameni, iar acum guvernul ne spune că vor fi create peste 1500 de locuri de muncă, deci este o mare discrepanță între toate aceste declarații. Vor fi afectate, de asemenea, și activitățile uh, economice din alte sectoare economice, din sectorul primar, de exemplu zootehnia și agricultura, și din sectorul terțiar, turismul. Două municipii vor fi cel mai afectate de proiectul Salia. 2000 de locuri de muncă din aceste două sectoare, primar și terțiar, vor fi puse, uh, vor fi uh, afectate de acest proiect minier. O scădere cu 20% a prețului zincului ar face ca proiectul acesta de minerit să fie foarte um, șubred. Banca Mondială a identificat până în 2030 că va fi o tendință în scăderea prețului zincului. În zona unde vor avea loc prospecțiunile există și o uh, peșteră, peștera Roheria, Natura 2000, unde se află mai multe specii de lilieci și alte specii cavernicole și mai multe sute de specii de nevertebrate. Permisul Salia, despre care discutăm aici, se pare că are o importanță comunitară, însă nu a fost declarat ca atale. În încheiere aș dori să vă spun că există mai multe neajunsuri în proiectul de față. Lipsesc date, de exemplu, unde se, af- unde se vor afla infrastructurile necesare pentru extragerea mineralelor, cum vor fi transportate materialele cum uh, se vor localiza stațiile de uh, forare și care va fi costul energetic al acestora, de asemenea. Uh, multe alte informații lipsesc. Doamnelor și domnilor, în încheiere, aș dori să vă cer să nu permiteți ca oamenii din pământul nostru să fie vulnerabilizați în acest fel. Vă mulțumesc foarte mult. Acum are cuvântul de la comisie de la DG Envy, domnul José María Servert Martin. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi încerca să explic cât mai simplu, cât mai puțin tehnic, care este concluzia la care a ajuns comisia după ce a examinat uh, faptele din această petiție. Și am încerc, voi încerca să vă prezint și legislația comunitară care se aplică. Uh, nu am să vă vorbesc neapărat despre legislația regională sau națională. Comisia Europeană nu se poate pronunța cu privire la acestea, cu toate că și aceste două tipuri de legislație sunt pertinente. Aici vorbim despre un proiect, despre niște fapte care vizează o licență de prospectare sau un, un permis de prospectare pentru minerit. Obiectivul este de a se descoperi posibile descopere, uh, uh, depozite, îmi cer scuze, de zinc în zona respectivă. Se dorește definirea calității acestui uh, zăcământ în ipoteza în care poate pe viitor s-ar putea justifica realizarea unui proiect de extracție miniere. Deci suntem într-o etapă extrem de timpurie pentru toate aceste operații despre care vorbim. Aș dori să vă spun care sunt obligațiile stabilite în legislația comunitară pentru acest gen de fapte, mai ales în ceea ce privește directiva privind evaluarea de impact de mediu. Comisia Petiției știe foarte bine că directiva privind evaluarea de impact de mediu cuprinde anumite prevederi pentru proiectele din anexa 1 și proiectele din anexa 2. Adică, Proiectele care nu se află în niciuna dintre aceste două anexe nu intră în sfera de aplicare a directivei. Pentru proiectele din anexa 1, directiva stabilește obligativitatea unui, unei valori de impact de mediu. Pentru că pentru aceste proiecte din anexa 1 se presupune că ele sunt susceptibile de a avea efecte semnificative asupra mediului înconjurător informațiile pe care le dispune, informațiile care ne-au fost transmise nouă la Comisia Europeană, ne arată că proiectul de prospecțiuni nu intră la anexa 1. Deci, nu este unul dintre proiectele pentru care întotdeauna este obligatoriu astfel de evaluare de impact de mediu. Întrebarea atunci este dacă s-ar încadra la anexa 2. La anexa 2, directiva nu stabilește această obligație imediată pentru o evaluare de impact ci oferă oarecare marjă de manevră statelor membre. Această mar- marjă de manevră nu este arbitrară însă. Este o marjă de manevră prin care autoritățile competente, cele regionale în acest caz, uh, trebuie să determine dacă un proiect este sau nu este susceptibil să aibă un mare efect asupra mediului înconjurător. Iar această determinare, acest screening, cum este termenul în limba engleză, nu este rezultatul unui proces arbitrar, nu. Se desfășoară în baza unor praguri stabilite în legislația națională care transpune directiva. Sau în urma unui uh, studiu pe fiecare proiect, pe fiecare caz în parte, ținându-se seama întotdeauna de, anexele din, de criteriile din anexa 3 cu privire la natura proiectului, localizarea proiectului, uh, caracteristicile, potențialul impact și mai departe. Ni se spune că acest proiect este un proiect de prospecțiune, de investigare, de studiu. În anexa 2, directiva ce spune, la punctul 2, litera D, sunt stabilite acolo, sunt enumerate drept proiecte, drept eh, proiecte susceptibile pentru a realiza un studiu al impactului. Deci sunt eh, proiecte care vizează forări profunde, mai puțin cele care vizează prospecțiunile. Deci acesta este criteriul fundamental, să vedem dacă proiectul despre care discutăm s-ar încadra sau nu în anexa 2 din directivă. Comisia Europeană nu dispune de suficiente elemente ca să știe ce fel de forări se vor face în acest proiect, foraje, ca să știm dacă se încadrează în anexa 2 sau nu. Însă, dacă în proiect s-ar include astfel de foraje, atunci va trebui să se facă screeningul respectiv al autorităților. Deci autoritățile locale vor trebui să facă o evaluare, să vadă dacă trebuie făcută o evaluare de impact de mediu. După cum s-a mai spus și în cadrul altor petiții în această după masă, vreau să subliniez un lucru. Directiva privind evaluările impact de mediu permite anumite căi administrative pentru evaluarea deciziilor care se iau atât la nivel uh, fundamental cât și procedural în momentul în care e vorba de o evaluare de impact de mediu. Deci directiva prevede un mecanism prin care se poate ataca Uh, validitatea procedurală sau fundamentală a tuturor măsurilor care țin de aceste anexe în proiectul respectiv. Mai multe organizații non-guvernamentale se pare că au uh, apelat la aceste căi de atac în, în um, sistemul juridic spaniol, mai ales în ceea ce privește clasificarea solului în regiunile afectate. În încheiere aș dori să subliniez încă un lucru în ceea ce privește aplicarea directivelor uh, habitate și uh, păsări. Sunt chestiuni care revin autorităților naționale. Ele sunt cele care garantează protecția habitatelor și uh, păsărilor care ar putea să fie afectate de anumit proiect. Comisia, de asemenea, a proiectat anumite orientări în ceea ce privește activitățile de extractive în legătură cu protejarea siturilor. În încheiere, aș mai dori să repet că această petiție se referă la un proiect de prospecțiune, nu la un proiect de extracție de minereuri. Dacă se aprobă un astfel de proiect de minerit, acesta bineînțeles că va trebui să uh, fie supus unui, unei valori de impact de mediu. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru această clari, prezentare foarte clară. Urmează membrii comisiei să ia cuvântul. Domnul Stoido. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc, să vă mulțumesc că, um, pentru interesul arătat față de problema prezentată de petiționar în cazul de astăzi. Mulțumesc mai ales pentru faptul că ne-am furnizat anumite informații uh, despre care nu știam nimic până în prezent. După intervenția Comisiei Europene, am constatat că Aici este vorba despre un, o licență de prospecțiune. Nu e vorba de o licență de extracție. Eu cred că nu trebuie să generăm alarmisme. Alarma. Sunt anumite proiecte care ar putea să genereze prosperitate și locuri de muncă într-o zonă rurală, dar în același timp, bineînțeles, trebuie să menținem un echilibru între prosperitate și locuri de muncă pe de o parte și durabilitatea de mediu pe de altă parte. În acest sens, din partea Partidului Popular, vreau să spun că noi vom apăra întotdeauna durabilitatea de mediu, fără a pierde din vedere faptul că trebuie să fie susținută și durabilitatea economică. La urma urmei, Mm, noi nu vedem nicio problemă ca Comisia uh, Europeană să supravegheze durabilitatea de mediu, crearea de locuri de muncă, atingerea unui echilibru sustenabil între toate, tot, toți acești factori în acest proiect. Și să nu uităm că acest proiect în principiu este de prospecțiune. Dar bineînțeles, obiectivul posibil ulterior este de extracție. De aceea noi considerăm că ar fi util să clarificăm toată această problemă ca să fie liniștită toată lumea. Dar, bineînțeles, în același timp, să menținem și sustenabilitatea, durabilitatea de mediu în acea zonă. Mulțumesc foarte mult, domnule Foido. Are cuvântul doamna Jdanoca. I also want to thank... Și eu aș dori să mulțumesc petenților pentru că este un, o campanie de conștientizare foarte importantă și dat fiind faptul că recent am auzit uh, ce consecințe a avut mineritul în Galicia, am avut o petiție pe această temă pentru Spania, dar și în alte state membre. Însă, în acest caz, o parte importantă se referă la influențarea naturii, a habitatelor și așa mai departe, dar și așa cum se spune în petiție, există și elemente istorice foarte importante care sunt incluse în patrimoniul UNESCO. Și, evident, dacă activitatea de minerit va fi atât de aproape de un sit UNESCO, acesta va avea de suferit. Eu solicit comisiei să nu se rezume doar la un studiu de impact asupra naturii, ci și asupra unor elemente de tip UNESCO. Mulțumesc, are cuvântul doamna Curtin Darling. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc uh, petiționarilor din uh, partea SND. Am dorit să menținem deschis această petiție, așa cum a spus și pe colegul de la PP. Avem nevoie să se investigheze situația de fapt. S-a putea transmite o scrisoare a reprezentanței Spaniei la Uniunea Europeană pentru, și iar între timp, Comisia să clarifice chestiunile rămase în discuție, după care am putea reveni să vedem ce se impune de făcut în continuare. Acum sunt chestiuni de clarificare. Mulțumesc. Acum are cuvântul petiționarului pentru două minute în încheiere. Mulțumesc foarte mult tuturor celor care au luat cuvântul. Sunt de acord cu domnul Thoido cum că pe lângă apărarea durabilității de mediu, trebuie să apărăm și durabilitatea economică. Suntem de acord. Eu sunt unul dintre tinerii care au trebuit să emigreze din Cantabria, tocmai pentru că nu există această um, sustenabilitate economică. Dar acest gen de activități vă asigur că nu vor durabiliza nimic. Din punct de vedere de mediu, există mari probleme. Zona reprezintă, se confruntă cu multe probleme de mediu, economice, forță de muncă și de patrimoniu. Trebuie să mergeți în teritoriu, să puneți întrebări guvernului actual al Comunității Autonome Cantabria și să îi întrebați dacă respectă toate uh, normele în vigoare și să vedeți ce răspunsuri vă dau. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult petiționarului pentru faptul că a fost alături de noi în această după masă pentru a ne prezenta petiția sa. După ce am ascultat intervențiile foarte clare ale Comisiei Europene și ale membrilor Comisiei pentru Petiții, propunerea Comisiei este următoare, ă, președinției este următoare. Să menținem deschisă această petiție și să transmitem o scrisoare autorității ă, competente spaniole, adică guvernului Cantabric, prin care să cerem mai multe informații. E nevoie de clarificări de, despre ce fel de forări este vorba. Să vedem dacă se include la anexa 1, 2 acest proiect sau nu. Să vedem ce fel de impact de mediu e nevoie. De ce fel de impact de mediu este nevoie. Deci în momentul în care vom avea toate aceste informații, vom reuși să uh, reevaluăm situația. Avem nevoie însă întâi și întâi de informații din partea Guvernului Regional din Cantabria. După toate acestea, vom reveni asupra situației. Aceasta este propunerea noastră. Mulțumesc foarte mult! Trecem la petiția cu numărul 11, petiția 560 din 2019, adresată de o persoană de cetățenie franceză pe numele său, întreg al cu, în numele organizației Faroisen, Ferosen privind introducerea unei taxe pe carburantul de aviație kerosen pentru zborurile de pe teritoriul Uniunii. Petiționarii sunt prezenți și le dau cuvântul pentru 5 minute pentru a-și prezenta petiția. La final vor avea 2 minute pentru a mai spune câteva lucruri. Aveți cuvântul timp de 5 minute, vă rog. Muchas gracias, señora presidente. Uh, dear MEPs, Mulțumesc, domnule președinte, stimați europarlamentari. Mulțumesc uh, pentru faptul că putem fi prezenți astăzi aici. Noi um, reprezentăm o inițiativă a cetățenilor europeni uh, la care au suscris 154 de persoane. Și ne bucurăm că putem fi aici în aceeași zi în care demarează la Madrid COP25, pentru că emisiile din aviație sunt una din sursele cele mai rapid în creștere um, la nivel global. Um, și aviația este sectorul de transport cu cele mai uh, ridicate emisii și uh, de asemenea există și situații de dumping, deseori uh, prețurile la bilete de avion sunt mai scăzute decât la tren, ceea ce um, nu mai reprezintă un stimulant în a folosi căile ferate deși uh, totalizează doar 3,6 din uh, totalul emisiilor de dioxid carbon. Ele sunt în creștere masivă și, practic, uh, în următorii 10 ani se va ajunge la 6,5% și de aceea este nevoie să intervenim. Emisiile din aviație în următorii 20 de ani vor crește, au crescut cu 26,3% în ultimii 5 ani. Însă acest lucru poate fi oprit. Motivul pentru care emisiile din aviație sunt din ce în ce mai anormale se datorează lipsei de impozitare, ceea ce a sporit în mod artificial cererea pentru zboruri în detrimentul căilor ferate. După cum vedeți aici, niciun stat membru UE nu taxează kerosenul prețurile la biletele internaționale nu se supun TVA. De fapt, doar șase state membre taxează um, aviația internațională. Deci dacă se zboară din Italia, Belgia, um, Regatul Unit, uh, Spania, avem um, o completă lipsă de Uh, impozitare. Un prieten de-a meu a zburat de pildă de la Lisabona la Bruxelles pentru 11 euro. Acest lucru trebuie să se înceteze pentru că acest lucru sporește în mod artificial uh, zborurile. Ați S-a spus că impozitarea cazonului din punct de vedere legal nu ar fi posibil, dar este Canada, chiar și sau de Arabia Saudită au astfel de impozite pentru zborurile interne. Deci s-ar putea uh, include o impozitare pentru zborurile interne. Și acum să dau cuvântul uh, colegului Nico. Stimați parlamentari, stimați oaspeți, și aș dori să vă mulțumesc pentru faptul că pot fi aici. Mă bucur că am ocazia să vă prezint ceea ce sperăm că va deveni legislație un viitor apropiat. Să vă întreb Cui nu-i place să călătorească la destinații noi și să descopere lucruri noi? Într-adevăr, așa cum s-a spus, avioanele reprezintă cel mai rapid și unul dintre cele mai ieftine moduri de transport existente, însă până acum nu ne-am gândit ce um, cât dăunează mediului, nu doar nouă, dar și viitorilor generații. Nu am venit aici cu o agendă radicală, nici nu încercăm să dictăm, să venim cu cereri nerealiste care nu ar duce decât la obstrucționarea funcționării instituțiilor noastre. Noi sunt, poate suntem tine și unii ne-ar spune idealiști, dar asta nu înseamnă că inițiativa noastră e lipsită de pragmatism. Principala noastră prioritate rămâne bunăstarea și calitatea vieții tuturor cetățenilor din cele 28 de state membre. Așa cum a arătat meu timp, a pune capăt scutirii fiscale a cherosenului nu este doar un imperativ de mediu, ci vine practic și cu aspecte pozitive din punct de vedere economic, pentru că aviația are un tratament preferențial în Uniunea Europeană, atât la nivel al juridic cât și la nivel fiscal. Această distorsionare nu doar subminează principiile pieței unice, ci funcționează și în detrimentul cetățenilor care trebuie să suporte povara pentru alte mijloace, fiscalități pentru alte mijloace de transport. Prin introducerea Um, un impozit pe kerosen s-ar putea strânge peste 8 miliarde de euro care ar putea fi folosite pentru consolidarea politicii de coeziune și pentru investiții în inovație, infrastructură și cercetare și dezvoltare pentru durabilitate. De aceea, propunerea noastră uh, vrea ca taxa uh, pe kerosen um, să scadă pe măsură ce distanța crește. Nu Alegerile pe care le-au de făcut decineții politici astăzi nu sunt între a uh, schimba din temelii sistemul nostru sau acțiune, ci avea o atitudine pragmatică și începând de mâine, tindretul are obligația de a face alegerile uh, cuvenite și de aceea vă solicităm acest lucru astăzi. Mulțumesc pentru prezentare. Acum are cuvântul reprezentantul comisiei doamna Carola Maghiuli. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, vreau să spun că subiectul acestei cereri se încadrează în prerogativele de inițiativă legislativă. E adevărat că este un subiect unde Comisia ar putea veni cu propuneri și, într-adevăr, este o temă unde Comisia oricum intenționează, cel puțin ca pas preliminar, să facă investigații și să vină cu o evaluare de impact ceea ce privește tratamentul fiscal al sectorului aviatic, printre altele. Am primit, știți probabil că am primit o solicitare din partea unui număr de șapte state membre pentru a studia posibilitatea um, impunerii unui, unei taxe pe um, aviație, pentru că există în curs și o serie de inițiative la nivel de state membre care propun uh, fiscalizarea kerosenului. Această petiție vine, iată, în contextul în care avem ocazia deja să venim cu propuneri este de fapt o petiție care reia conținutul altei petiții care a fost înaintată de același raportor cu două luni înainte, în martie 2019. Și și atunci vă spuneam că, în opinia noastră, este o repetiție. Petiția anterioară e în desfășurare. Uh, există deja o solicitare de un milion de semnături Mm, iar perioada de strângere de semnături se finalizează în martie 2020. Din punctul de vedere al Comisiei Europene, este o repetiție. <clears throat> Da, se încadrează în domeniul de responsabilitate a Comisiei, unde intenționăm să venim cu propuneri, dar din punct de vedere procedural, pentru noi um, e o repetiție a unei petiții existente. Deci să înțelegem bine că procedura de colectare a unui uh, număr de un milion de semnături este în curs. Este o inițiativă cetățenească. Pot să vă citesc un comunicat pe care am transmis statelor membre deja în septembrie 2019, unde spunem, Comisia a primit o inițiativă din partea cetățenilor europeni, din partea celor persoane pe aceeași temă în martie 2019. Cu această inițiativă și petiția în cauză au același fond. Inițiativa europeană permite cetățenilor să sugereze modificări um, în uh, domeniul uh, în care Comisia poate veni cu propuneri legislative. Inițiativa din 10 mai 2019 a fost înregistrată, ceea ce înseamnă că Comisia <clears throat> consideră că nu iese din prerogativele Comisiei de a putea propune acte legislative. Până în 10 mai 2020, promotorii inițiativei vor avea posibilitatea să strângă un milion de semnături în cel puțin șapte țări, în situația în care nu se colectează acest număr minim de semnături, Comisia va decide dacă va propune o propunere de legislativă sau nu. Comisia consideră că petiția în spetă reprezintă o repetiție a unei solicitări în curs. Președinta intervine. Mulțumim. Au cuvântul europarlamentarii. Dacă doresc, doamna Ocken. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru prezență. Este important să ascultăm și poziția comisiei. De mai multe ori am avut așa, am fost oarecum neglijați de comisie atunci când a fost vorba de inițiative cetățenești. Da, în cursul alegerilor, cu toții ne-am confruntat cu aceste întrebări. Când te întâlneai cu tineri și Practic, când zbori la un preț atât de ieftin, e o factură care nu se plătește. Pentru că aviația este masiv subvenționată și trebuie să facem ceva și deținem deja informații bune și știm cât de util ar fi să existe o taxă pe kerosen. vom um, reglementa această chestiune și în cadrul ECI. Ne bucură însă să auzim că Comisia ia în serios această temă și că nu o lasă pe mai departe altor generații din viitor. Mulțumesc, doamnă Dren. Merci beaucoup Mulțumesc, le mulțumesc petiționarilor pentru prezența aici și pentru că s-au, mobilizat. Iată că examinăm petiția acestora în ziua în care a început COP25 la Madrid. Ne spuneați să ne gândim la o taxă pe carburantul aviatic în Uniunea Europeană ne reamintiți și care sunt responsabilitățile noastre. Grupul meu politic și delegația mea așteaptă să vadă ce ne va prezenta Comisia Europeană în cadrul Pactului Verde și în directiva privind taxarea energiei. Aș insista și aș solicita Comisiei Europene să fie atentă și în ceea ce privește negocierile nu doar pentru zborurile din Uniunea Europeană, ci ceea ce se întâmplă și la nivel internațional, astfel încât să existe o concurență echitabilă. Ca să fii lider într-un domeniu, trebuie să respecti și reglementările existente. Un punct procedural acum această inițiativă cetățenească. Petițiile sunt drepturi diferite și sunt drepturi care le sunt garantate cetățenilor europeni. Eu îi invit pe petiționari să se mobilizeze și în cadrul inițiativei cetățenilor și să obțină un număr necesar, de, numărul necesar de semnături. Și eu sper că comisia noastră va menține deschisă petiția. Vă mulțumesc! Speaker. Următorul vorbitor. la Roturu. Euh, Vă mulțumesc, doamnă președinte, și pentru un francez e complicat acest nume. Mă numesc Pierre Laruturu, sunt membru al Comisiei Bugete, am fost, buget, am fost raportor din umbră pentru bugetul 2020 și sunt raportor principal pentru bugetul pe 2021. Pentru cele cinci grupuri care au votat bugetul pentru 2020, important e să găsim noi resurse pentru noul buget. Cele cinci grupuri care au votat spun, avem nevoie nevoie de mai mulți bani dacă ne dorim să ne reușească acest nou pact verde. Trebuie să găsim mijlocele financiare. Taxa pe cherosen nu e singura soluție, însă e o soluție rapidă pentru noi resurse. Unul dintre petiționari ne spunea se poate ajunge la 8 miliarde în fiecare an și cu o rată mai scăzută în fiecare, de fiecare dată când, de exemplu, uh, facem plinul la mașină cu benzină, plătim o taxă, un TVA. Pentru că kerosen nu se întâmplă așa. Și iată, am putea avea prin o asemenea taxă 8 miliarde în plus. Colegii mei din cele cinci grupuri politice din Comisia pentru Bugete consideră că e un subiect foarte important. Nici nu trebuie să menționez cât de gravă e problema climatică. Când ne-am început uh, munca la Strasburg săptămâna trecută, am ținut un moment de reculegere pentru decedații din pricina inundațiilor din Spania. În Franța avem 11 decese din cauza inundațiilor, 70 de decese în Japonia din cauza inundațiilor. Iată că totul se precipită și se întâmplă mult mai repede repede decât ne-am fi, am, ne-am fi gândit. vedem ce se întâmplă și în Polonia există mari probleme. Au existat secetă doi ani la rând, există mari probleme cu alimentele pentru animale. În toate statele din Europa trebuie să se acționeze. Nu e suficient să spunem planeta arde, planeta arde, ci trebuie să acționăm. Doamna von der Leyen va prezenta un proiect ambițios în ceea ce privește emisiile de dioxid de carbon care să fie înjumătățite în următorii 20 de ani. Întrebarea e cum vom ajunge acolo, de unde vom avea bani să izolăm toate casele, toate școlile, să fie mai ecologic transportul, să ajutăm pe agricultori. Banii sunt foarte importanți. Curtea, Curtea de Conturi Europeană ne spune că în fiecare an trebuie să găsim 1500 de milioane de euro începând din 2021 și nu peste nu știu câți ani. Banii publici și banii privați trebuie să fie puși la oaltă pentru climă. Pentru ca să ajungem la aceste mii de miliarde de euro, trebuie să discutăm toate subiectele importante. Și iată, cu petiționarii putem să vedem că există anumite căi. Uh, Deputații, Marie-Pierre, făceai parte și tu la Institutul Jacques Delors, am organizat un eveniment, ne gândeam cum am putea găsi nu peste 20 de ani, ci acum, în următorii ani, aceste mii de miliarde de care avem nevoie, cum poate să ajute bugetul european, cum pot ajuta bugetele naționale și iată, îi avem pe acești petiționari cu taxa pe cherosen, acolo a venit și Timote, care a fost uh, care mult mai în vârstă decât voi a participat la această reuniune a noastră și Karl Falkenberg, care a fost fost director de mediu în Comisia Europeană și îi spuneau că da, acest proiect e unul important, unul interesant. Lobby-ul din aviație nu vrea să discute despre așa ceva, însă dacă dorim să facem ceva cu clima, avem nevoie de o asemenea taxă. Fiecare dintre noi, fiecare salariat, fiecare muncitor, fiecare fermier, când plătește benzina, combustibilul, plătește 60 de cenți, de exemplu, în Franța, pe fiecare litru, la fiecare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 și suntem obligați să folosim mașina pentru a ajunge la locul de muncă. Aceste 60 de centime de taxe sunt plătite pe fiecare litru. Și ne-ați explicat, pentru kerosen, zero taxe, zero TVA. În timp ce în Japonia există o taxă pe kerosen, în Statele Unite există o taxă pe kerosen și în Arabia Saudită. Așa că e timpul să acționăm. Mai de mult, oamenii râdeau când discutam despre un impozit pe marile comparații, o taxă pe Google, ha, ha, ha, însă acum iată e moment momentul să o facem și aici. Am găsit, vom găsi o modalitate să impozităm marile companii din domeniul IT și așa se va întâmpla și aici. Ca economist și ca membru al comisiilor de buget, eu consider că această taxă ar fi un instrument foarte bun. Nu va rezolva toate problemele, dar e un instrument foarte bun și astfel s-ar limita și deplasările cu avionul. Sunt oameni care pot să facă vacanțe foarte frumoase în țara în care trăiesc, fără să călătorească 3000 de kilometri și se pot crea locuri de muncă nu în alte părți părți din lume, ci chiar unde ne aflăm, în Europa. Deci va exista o limitare a acestor călătorii, o limitare a emisiilor de dioxid de carbon, iată un dublu efect, un triplu efect, doamna președinte intervine, uh, și un triplu efect, limităm emisele, noi resurse pe piața angajării. Socialiștii și democrații își doresc această petiție să rămână deschisă și ar trebui să o transmitem și Comisiei Envi și Comisiei de Transport și le-am dorit și un răspuns înscris din partea Comisiei Europene cât de repede posibil. Doamna van der Leyen a spus că în următoarele 100 de zile vom avea noul pact verde și ar fi foarte bine ca și Comisia să răspundă la această petiție. Eh, mm, domnul te rog, cred că acum a fost mai bine. Very much. Mm, doamna Clinton Darling, mulțumesc foarte mult. Aș dori să mulțumesc petiționarilor. Eu cred că un prim comentariu care se impune este că cu toții am fost impresionați în ultimii ani când am văzut cum tinerii din întreaga Europa elevi și alții au venit cu idei concrete cu privire la cum anume pot fi luate acțiuni concrete în domeniul climatic. Și iată, acesta este chiar un exemplu practic a modului în care putem pune în practică retorica protecției climei. Și sigur nu este o coincidență faptul că astăzi uh, demarează um, discuțiile COP25 la Madrid. Însă reamintesc că la inițiativa socialdemocraților din Parlamentul European s-a adoptat o rezoluție săptămâna trecută în care am spus că avem de-a face cu urgență climatică ca primă zonă din lume. Acolo am mai spus că este nevoie de acțiuni concrete și în sensul că există urgență și avem nevoie de politici care să fie puse în aplicare și vă ascultam și am ascultat discursul lui Antonio Guterres din această dimineață în deschiderea congresului în care arăta că de puține se fac de fapt la modul concret și câte vorbe doar se rostesc. Însă situațiile critice sunt deja la orizontul nostru de așteptare și nu mai putem amâna toate acțiunile pentru viitor. De aceea, o directivă cu privire la fiscalizarea energiei trebuie să figureze pe agenda climei în Europa. Este o poveste foarte tristă această directivă cu privire la fiscalizarea energiei și cred că se impune ca în cadrul noului Green Deal să vedem și partea fiscală ca având un rol cheie. Și în ultimul rând doresc să spun că eu trăiesc pe o insulă și, deși avem o legătură de tren, uneori trenurile sau vapoarele nu funcționează și cred că vrem să încurajăm oamenii să Um, călătorească, să viteze alte țări, însă sistemul de impozitare ar trebui să facă ca um, modelele de transport mai curate să fie mai accesibile și trebuie să recunoaștem principiul poluatorul plătește. Și poate să impunem o taxă pe Uh, zburatul foarte frecvent, pentru că dacă zbori o singură dată pe an, atunci, sigur, poluezi mai puțin decât uh, cei care în interes de afaceri călătoresc în fiecare săptămână. pentru că a călători este o ocazie de a explora culturi, de a cunoaște alți oameni. Această propunere însă trebuie făcută și trebuie să spun că am fost oarecum dezamăgită de faptul că Comisia nu a venit aici să vorbească de fondul problemei, ci doar de proces, pentru că după lansarea unei inițiative cetățenești, rolul Comisiei pentru Petiții este restrâns, dar e o chestiune care ține de interesul cetățenilor și sunt dezamăgită că nu am avut ocazia să vorbim pe fond ce ne spune Comisia cu privire la sfera de acoperire a unei posibile inițiative legislative în acest sens. Așa cum vă spuneam, grupul socialiștilor și democraților dorește să mențină deschis această petiție. Vrem să fie transmisă spre știință și comisiilor MV și de transport și, de asemenea, solicităm comisiei să um, ceară date de la petiționari în, înainte de alcătuirea noilor propuneri legislative. Petiția rămâne astfel uh, deschisă. Are acum cuvântul uh, două minute petiționarul pentru concluzii. Mulțumesc, domnule președinte, aș dori să mulțumesc reprezentanților Comisiei, precum și tuturor membrilor Parlamentului European pentru faptul că am primit un feedback foarte constructiv din partea dumneavoastră pentru a răspunde punctelor ridicate în discuție de comisie. Suntem conștienți de faptul că care sunt prioritățile mm, pentru noul Green Deal al președintei von der Leyen. Însă este totuși în prerogativele noastre și în dreptul nostru de a continua să luptăm pentru o climă mai bună pentru ceea ce vrem uh, să se schimbe și la nivelul politicilor în Uniunea noastră și în statele membre. Și considerăm că o, un impozit pe kerosen reprezintă una din cele mai bune maniere pentru a rezolva una din externalitățile care mai persistă astăzi în Uniunea noastră care nu doar cauzează probleme astăzi, ci și probleme pentru generațiile viitoare și probleme pe care încă nu le putem uh, anticipa, dar care putem să le contracarăm deja de pe acum. Ne-am bucurat să putem oferi feedback constructiv în orice manieră putem pentru a um, da mai multe șanse inițiativei noastre și a, a, uh, a face ca acest aspect din noul Green Deal chiar să se înfăptuiască. Și aș mai adăuga că această inițiativă propune ceva cu un efect triplu care nu e doar pozitiv din punct de vedere al mediului, ci are și merite uh, sociale și economice, pentru că sporirea emisiilor nu cred că poate fi un deziderat, dar în același timp se pot crea locuri de muncă și se poate îmbunătăți modul de viață. Noi solicităm tuturor parlamentarilor uh, prezenți astăzi să discute cu noi, să avem un dialog și mulțumim tuturor celor de față care ne-au oferit feedback. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Trebuie să luăm o decizie. Propunerea este de a menține deschisă petiția și să ținem cont de faptul că cetă... inițiativa sau deci, procesul pentru inițiativa cetățenească europeană este în derulucare. Deci dacă nu sunt obiecții, se decide cu unanimitate. Perfect, mulțumesc mult, doamna Jdenoca. Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi. Petiția cu numărul 915 per 2015 adresată de José Ortega Ortega de cetățenie spaniolă în numele Federației Asociațiilor Pescarilor din Comunitatea Valencia, privind opoziția față de noua politică privind aruncarea capturilor înapoi în mare, care obligă pescarii să descarce întreaga captură. Petiționarii își vor împărți timpul între ei. Vreau să știți că aveți 5 minute în total la dispoziție, vi-l împărțiți cum doriți dumneavoastră, dar în total aveți 5 minute acum și la sfârșitul dezbaterii veți mai avea încă 2 minute pentru concluzii. Vă urez bun venit la noi și aveți cuvântul. Mulțumesc mult! Doamne președinte, doamnelor și domnilor, mulțumesc foarte mult pentru faptul că ne-ați permis să intervenim pentru a ne apăra petiția. Noi luăm cuvântul în numele Confederației Pescarilor, Federația Cercetelor Pescarilor din, de lângă Alicante, din Valencia, este vorba de petiție 2015 și ni se alătură și Federația din Murcia. Noi ceream să se înlăture normele europene care vizează aruncarea aruncarea, debar- uh, aruncarea capturilor înapoi în, în mare. Președinta, uh, vorbiți foarte repede, este mai greu pentru interpret să vă interpreteze prin urmare, aș dori să vă rog să vorbiți mai rar și astfel toată lumea vă va înțelege mult mai bine. În petiția din 15 august 2015 ceream uh, retragerea tuturor normelor care vizează aruncarea capturilor în mare din Uniunea Europeană, însă uh, noi ne concentrăm doar pe regulamentul 1932 din 2012, prin care se stabilește planul de, de, bar, de aruncare înapoi în mare pentru anumite pescării. Petiția noastră este în 2015, a fost dezbătută în ianuarie 2017 și în aceste condiții considerăm că de lungul anilor um, considerăm că petiția ar fi trebuit să analizeze, să critique atât uh, regulamentul cât și consecințele. Și acum am să-i dau cuvântul colegului meu care va continua. Doamnă președinte, bună ziua, aș dori să mă refer mai ales la răspunsul pe care l-am primit în mandatul anterior din partea uh, reprezentantului Comisiei Europene. Pe atunci eu mă plângeam de faptul că fabricanții de făină de pește ofereau 30 de cenți ca preț și reprezentantul Comisiei Europene ne-au spus nu vă faceți griji, noi lucrăm la măsuri pentru a, a rezolva problema. Ce a însemnat acest lucru în contextul Mediteranei? Vom face ceva în așa fel încât să crească prețul, practic să crească prețul peștelui nematur. Și în Mediterana discutăm aici practic despre, despre pești care nu au ajuns la maturitate. De multe ori acești pești au fost scoși din afara lanțului comercial și politicile privind uh, aruncarea capturilor au avut consecințe nefericite de a introduce în lanțul comercial acest tip de acești pești care înainte nu erau comercializați. Acum Comisia Europeană propune anumite măsuri în așa fel încât prețul peștelui neajuns la maturitate să fie rentabil. Acest lucru are anumite consecințe. Pescarul obișnuit să respecte anumite reguli privind peștele care nu a ajuns la maturitate, acum trebuie să facă altceva. Li se spune, nu, puteți să-l păstrați, trebuie să-l comercializați, există un uh, permis și prețul va fi interesant pentru dumneavoastră. Uh, dar acest lucru se, vine în contradicție cu ce se spune la articolul 23b din regulamentul 1380 din 2013 al Uniunii Europene, unde se interzice, practic, stabilirea sau crearea unei piețe pentru a capturile care nu sunt uh, mature. Mi se pare, pe lângă toate aceste chestiuni procedurale, că este și o chestiune foarte proastă pentru mediul înconjurător. Ultimul lucru de care nevoie Mediterana este ca pescarii să meargă ca nebunii, să prindă toți peștii pe care îi apucă și să-i vândă, chiar dacă nu au ajuns la maturitate. Se poate spune așadar că instituțiile Uniunii Europene practic au dat anumite uh, legi care contravin protec- uh, dezideratului de protecție a mediului înconjurător. Este o alertă de mediu. Este o ocazie foarte bună acum ca instituțiile europene să da, dea dovadă de faptul că pot să dea legi în favoarea mediului înconjurător și bunului comun, nu doar în favoarea intereselor multinaționalelor, ceea ce bănuim noi că s-a întâmplat aici. Asta cerem noi, nu doar noi petiționarii, ci și toți cei care credem în democrație, toți cei care credem în binele poporului și toți cei care considerăm că natura, care de mii de ani a avut grijă de noi și ne-a permis să supraviețuim, natura aceasta, deci, merită să o sprijinim și noi, cât mai repede, în regim de urgență. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. În numele Comisiei de Gemare are cuvântul doamna Evelyn Rasoisen. Yes, thank you, Chair. Da, vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să spun că reforma politicii agricole de pescuit în 2013 își dorea să elimine această practică a aruncării peste bord prin introducerea acelor obligații, obligații de debarcare. Uh, gestionare mai bună a pescuitului își dorește să îmbunătățească pescuitul prin selectivitate. E una dintre componentele prin care ne dorim să ajungem la obiectivele politicii comune de pescuit și anume să avem un pescuit durabil în apele europene, în beneficiu pescarilor, comunităților costiere și mediului. Acest subiect este unul care e în continuare important. A avut loc o audiere tocmai acum în Parlamentul European, în Comisia pentru Pescuit, cu privire la obligațiunile de debarcare. Dialogul continuă, e un lucru esențial, astfel încât să poată fi puse în aplicare cu succes aceste obligații de debarcare. Politica comună de pescuit a început să introducă aceste obligații de debarcare din 2015 până în 2019 pentru tot pescuitul comercial pe specii cu captură totală sau dimensiune minimă pentru acestea în apele europene și pentru navele europene de, din largul mărilor. Această abordare tapizată își dorea să sprijine industria pescuitului, astfel încât să se adapteze tuturor acestor schimbări. Trecem de la un sistem în care se în care se înregistrau doar pești care erau păstrați, la a înregistrat toți peștii pescuiți. De 11 luni funcționează noul sistem, așa că e prea devreme să ne dăm seama cât de util e în evitarea și reducerea capturilor nedorite prin echipamente de selectare a peștelui. Comisia a ținut cont de preocupările exprimate de petiționar în anul 2016. Comisia continuă să monitorizeze aproape punerea în aplicare a obligațiunilor de debarcare. Comisia face o raportare anuală cu privire la implementare în Parlamentul European European și în Consiliu în comunicarea pe care o are cu privire la starea de fapt în politica comună de pescuit, un raport publicat în fiecare lună iunie. S-a mai organizat și un seminar cu privire la obligațiunile de barcare la data de 15 noiembrie 2017. Accentul a căzut pe rolul piețelor în a veni cu soluții pentru uh, punerea pe piață a capturilor nedorite. La data de 14 iunie 2019, seminarul s-a axat pe provocări, dar și pe un studiu de caz cu privire la implementare, dar și pe control și punere în aplicare. Pe timpul acestor două seminarii, părțile interesate au fost prezente, au existat reprezentanți din, part- din partea industriei și ONG-uri acolo, au participat și statele membre, oameni de știință și agenții europene de pescuit și control, Agenția Europeană de Pescuit și Control în domeniul pescuitului, EFCA. Astfel am reușit să ne facem o imagine cu privire la chestiunile tehnice în ceea ce privește obligațiile de debarcare și abordările la care ar trebui să ne gândim. Concluzia seminariilor a fost că pentru a avea o implementare de succes și bună pentru obligațiunile de debartare e nevoie de schimbări în practicile de pescuit și e nevoie de un control și de o punere în aplicare conformă pentru toate operațiunile de pescuit, astfel încât să se asigure o contabilizare a tuturor capturilor și să fie reduse capturile nedorite. Comisia va continua să colaboreze cu statele membre, cu consili, consiliile, cu oameni de știință și cu EFCA și cu alte părți implicate, astfel încât să avem o bună punere în aplicare a obligațiilor de debarcare. Acum aș dori să intru în detalii. Rolul pe care l-au aceste consilii societatea civilă și ONG-urile. E un rol important. Au fost consultați pe multe subiect, subiecte pentru punerea în aplicare obligațiunilor de debarcare. Există o creștere în numărul de recomandări, de la 56 în 2016 la 74 în 2018. 11 dintre aceste recomandări acopereau elemente care au de-a face cu obligațiile de debarcare. Ne arată cât de important e rolul acestor consilii cât despre sprijinul european pentru punerea în aplicare de plină a obligațiunilor de borcare, în iunie 2018 Comisia și-a adoptat propunerea pentru perioada de după 2020 pentru fondul de pescuit și maritim european își dorește să ajute în facilitarea implementării obligațiilor de, debarcare, investiții în diferite echipamente de pescuit selectiv și punerea pe piață a capturilor nedorite. Comisia s-a axat și pe nevoia de a avea un control mai bun și o mai bună punere în aplicare a obligațiilor de debarcare. Statele membre sunt cele care au o responsabilitate să asigure controlul și punerea în aplicare și o inspectare a tuturor activităților care intră în domeniul de aplicare al politicii comune de pescuit. Se include aici și obligația de debarcare. În comunicarea din acest an cu privire la politica comună de pescuit și oportunitățile de pescuit pentru pentru 2020, auditul făcut de comisie și alți indicatori EFCA ne arată că există o lipsă de respectare și nu există un control bun pentru a verifica respectarea. Doamna președinte, vă rugăm să vă îndreptați spre final, pentru că la 18, de la 18.30 nu mai avem interpretare și mai avem încă un punct. Pentru a putea să răspundă la aceste lacune în propunerea sa cu privire la regulamentul pentru control. În 2018, Comisia a introdus o utilizare obligatorie a CCTV. La acest subiect important, EFCA joacă un rol important. În aprilie 2019 a publicat, în strânsă colaborare cu statele membre, linii directoare pentru punerea în aplicare a unui astfel de sistem de televiziune închisă, instrument care poate fi folosit de statele membre pentru a verifica dacă sunt respectate obligațiile de debarcare. Voi mai continua și mai repede, doamnă președinte. Acum vreau să menționez regulamentul cu noile măsuri tehnice adoptat în august 2019. Acest regulament include dispoziții și creează o abordare mai regionalizată cu privire la punerea în aplicare a obligațiilor de debarcare. Ceea ce doream să spun e că acest regulament își dorește o gestionare mai axată pe rezultate, astfel încât să fie facilitată implementarea obligațiunilor de debarcare. Comisia continuă să controleze implementarea și punerea în aplicare. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte. Întâi și întâi aș dori să le mulțumesc peiționarilor, spune domnul Mian Mon, pentru faptul că a venit să ne prezin, au venit să ne prezinte problema. Revoluția acesta debarcărilor este o problemă foarte importantă în acest sector al pescuitului. Urmărim îndeaproape punerea în aplicare a regulamentelor relevante. Măsura a fost luată într-un context foarte controversat, a fost adoptată tocmai pentru a evita impactul negativ asupra pescuitului și uh, pierderilor uh, cauzate de capturile nedorite. FAO arăta în anumite studii că se ajungea chiar la 25% din capturi. Însă, grupul nostru nu s-a arătat uh, neapărat entuziasmat de aceste măsuri care vizează debarcările. Comisia pentru Pescuit a organizat recent o audiere care s-a concentrat tocmai pe situația actuală a debarcărilor, bune practici și mai departe. În acest sens, mi s-a părut o idee foarte bună să fiu prezent la dezbaterea acestei petiții. Regulamentul care, despre care discutăm aici uh, a intrat în vigoare și are efecte, deci, foarte controversate. Este o problemă foarte complexă, pentru că important este să găsim formule prin care regulamentul, uh, normele pot fi mai flexibile, în așa fel încât, într-o oarecare măsură, dacă este posibil, să există aplicare mai nuanțată, pentru că sunt afectate cotele, sunt afectate uh, uh, utilajele utilizate, sunt afectate viețile oamenilor, practic dacă nu ai anumită cotă pe anumită specie, dar totuși oprins cu utilajele tale, omul trebuie practic să se oprească, pentru că nu are ce face. Trebuie găsite anumite formule de flexibilizare a normative în vigoare. Consiliul și Comisia încearcă să ajungă la altfel de, astfel de soluții, de exemplu, uh, seturi de specii, coșuri de specii, îmi cer scuze, uh, articolul 15 și mai departe. Dar este o problemă foarte dificilă și nu știm exact ce să facem în așa fel încât să ne confruntăm, așa cum trebuie, cu această problemă. Se vorbea despre utilaje mai selective, despre o redistribuire a cotelor, în fine, este foarte dificil. Dar suntem cu toții conștienți de cât de complicat este și de faptul că acest regulament a fost o adevărată revoluție, într-adevăr, dar nu a ținut seama neapărat de faptul că în Europa pescările nu sunt monos... nu sunt... nu se concentrează pe o singură specie, sunt pluri... Uh, uh, dezvoltate din punctul de vedere al speciilor pe care le țintesc. Bineînțeles, e nevoie și de finanțare, de exemplu, în domeniul inovării, în așa fel încât să vedem cum putem dezvolta noi utilaje de pescuit mai selective. Uh, e nevoie de inovare în ceea ce privește infrastructura portoară și mai departe. În ceea ce privește consumul acestor specii, mă apropii de concluzie, norma generală cine arată? Aceste specii mai mici decât uh, uh, norma nu pot fi destinate consumului uman direct. Ele trebuie să fie folosite pentru ulei de pește, făină de pește, uh, hrană pentru animale companie, aditiv alimentar. Dar vreau să vă spun că aceste specii aruncate care nu, sunt debarcate, dar nu sunt suficient de mari, nu pot fi consumate pentru consumul uman direct, conform articolului 15. Și aș dori să închei aici, deoarece președintele îmi face semne să închei. Mulțumesc, domnule Mianmon. Are cuvântul petiționarul. Vă rog frumos un minut, dacă puteți, pentru că următorul petiționar care vine din Cipru nu aș dori să rămână fără interpretare. Mulțumesc, doamnă președinte. nu s-ar înregistra atât de multe pierderi, după cum s-a spus. Este o veritabilă pierdere de fapt, faptul că trebuie să fie arse aceste capturi de um, uh, pești imaturi, pentru că nu îi putem vinde pentru că primim doar 3 cenți. Deci aș dori să conștientizăm faptul că există anumite încălcări ale, articolului, ale unor articole din regulament. Peștii mici sunt problema aici. În uh, regulile anterioare, în legile anterioare, exista anumite um, prevederi care arătau că acest acești pești trebuiau să fie aruncați înapoi în mare. Mulțumesc pentru atenție în orice caz. Mulțumesc foarte mult! După ce v-am ascultat pe dumneavoastră, după ce am ascultat spusele comisiei și intervențiile membrilor parlamentari, propunerea noastră este ca această petiție să rămână deschisă, să trimitem, după cum spunea domnul Mian Mon, să cerem un nou aviz al Comisiei pentru Pescuit în așa fel încât să ne informeze cu privire la uh, rezultatele audierii din această după masă, unde au discutat tocmai această temă. Este o problemă în continuă dezbatere. De asemenea, cerem Comisiei Europene să ne transmită toate informațiile pe care ni le-a prezentat în această după masă, să ne transmită în scris, pentru că sunt foarte detaliate, Prin urmare, am încheiat și acest punct de părână de zi. Mulțumesc mult petiționarului. Trecem acum la punctul 13. Mai avem 11 minute de interpretare. Punctul 13 părână de zi. Acțiune întreprinsă în urma vizitei de informare efectuate la Famagusta, Cipru. Petiția 733-2004 adresată de domnul petiționar care este prezent, căruia îi dau cuvântul 5 minute. Vă mulțumesc, doamnă președinte, și le mulțumesc membrilor Comisiei de Petiții pentru ocazia de a reveni între, în mijlocul dumneavoastră. Vă voi spune ce se întâmplă în Famagusta, în Cipru, astăzi. Am devenit refugiați în august 1974, când am fugit din casele noastre pentru a ne feri de trupele turcești în a doua etapă a invaziei turce. Turcia continuă să ocupe cam 36% din teritoriul cipriot și are peste 40.000 de militari în zonă și exercită un control politic și economic în zonele ocupate. Cipru, în întregimea sa, a aderat la Uniunea Europeană în 2004, însă implementarea acquis e suspendată în zonele care nu sunt controlate în mod direct de Republica Cipru. Și iată, acesta este Cipru. A, nu funcționează. Puteți să vedeți zona tampon de la mijloc, e linia de diviziune, puteți să vedeți Famagusta în partea estică. După ce Famagusta a fost capturată și ocupată, o mare parte din oraș, care corespunde cu zona Varoșa, o zonă de 6,5 km pătrați, această zonă a fost izolată și pusă sub control militar turcesc. Aceasta a fost jefuită sistematic timp de 2 ani, toate bunurile au fost tra- tra- transportate în Turcia, au fost vândute sau au fost distribuite în mod ilegal ocupanților turci de pe insulă. Această parte din Famagusta rămâne sub control direct al armatei turce și astăzi și este un anacronism european, așa cum sunt toate formele de ocupare și încălcări ale drepturilor fundamentale. Ieri, am sărbătorit aniversarea de 10 ani de la ratificarea tratatului de la Lisabona. Permiteți-mi să vă reamintesc faptul că ciprioții în continuare nu se bucură de drepturile lor fundamentale. Cetățeni europeni, ciprioți, în continuare nu se bucură de drepturile lor fundamentale. Pe această hartă puteți să vedeți în zona cu albastru e secțiunea aceasta izolată a Famagustei, cu galben puteți vedea zona tampon, iar ciflele reprezintă minele pe care refuză armata turcească să le scoată din funcțiune până astăzi. Iată o imagine din aer, din sud spre nord. Această regiune se află la nordul zonei tampon. Și iată cum arăta înainte Famagusta, înainte de 1974. Puteți să vedeți că era o adevărată destinație turistică în Cimpru, plină de viață, cu un caracter cosmopolit. Cosmopolit. Și dacă vedeți uh, caruselul din mijloc, iată, puteți să-l vedeți acest carusel din nou în această plajă părăsită a Famagustei astăzi. Aceasta este, acesta este bulevardul democrației, iată cum arată după 40 de ani în care a fost lăsat în voia sorții. Aici e casa mea, imediat după care e în interiorul acestei zone, izolate din Famagusta. Iată cum arată casa mea în interior. Aici era sufrageria mea, puteți să vedeți că tot a fost luat. Casa a fost jefuită sistematic. Așa s-a întâmplat cu tot ceea ce mai exista în această parte a orașului. Aici era holul spre bucătărie, au existat panouri pe, de lemn pe pereți și acele au fost luate tot a fost luat. Rezoluția Consiliului de Securitate 550 din 1984. În această rezoluție se exprimau preocupările existente în ceea ce privește popularea Varoșei cu alte populații decât locuitorii săi originali. Același lucru a fost repetat și în anul 1992, în rezoluția 791. Noi am petiționat Parlamentul European în 2004 și am cerut un lucru ușor Permiteți ca această secțiune, această zonă din Famagusta, zona izolată, să fie returnată locuitorilor de drept, să ne putem întoarce acolo în condiții de pace și siguranță, achiul să se pună în aplicare și să putem să trăim și să colaborăm cu cu cetățenii turcociprioți. E ceea ce ne dorim. Au existat două misiuni uh, una în 2007 și cea mai recentă în 2018. Aceste misiuni de cercetare au stabilit faptul că, într-adevăr, această idee ar fi una bună. În recomandările misiunilor s-a solicitat impunerea de sancțiuni economice și politice în Turcia prin intermediul ONU pentru că nu au aderat la rezoluțiile 550 și 791. Din păcate, Turcia din nou a, iniți- a venit cu amenințări pentru re- popularea Varoșei și, min- și miniștrii turci au venit cu asemenea amenințări, au făcut vizite în zonă. Acesta este așa numitul ministrul de externe al zonei ocupate din nord și așa numitul prim-ministru aici. Aici ministrul de afaceri externe al Turciei e în această poză, care a spus că da, se fac pregătiri și Famagusta va fi deschisă pentru așa numite dezvoltări, să se transforme în Las Vegas al Mediteranei. E proprietatea cetățenilor europeni ocupată ilegal de Turcia cu for, utilizând forțele militare. Ca răspuns, Consiliul de Securitate ONU a făcut o declarație în care și-a subliniat din nou sprijinul pentru rezoluțiile menționate anterior. Aceasta făcea parte din prima mea prezentare în această instituție, în 2005. Am urmat exemplul dumneavoastră. În declarația de la Schuman se spune foarte clar că Europa nu va fi construită într-o zi sau pe un singur plan, ci se va, se va construi Europa dacă va exista succes între părți. Iată ce vă cerem. Vă cerem să ne permiteți să ajungem la o îmbunătățire la o relație între cetățenii ciprioți și turco-ciprioți și tot ceea ce se întâmplă în chestiunea aceasta a Ciprului. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Vă mulțumim acum comisia. Vă mulțumesc. Am Vă voi da câteva informații după această misiune a Parlamentului European în Famagusta, situația de acolo și mai ales orașul izolat, Varoșa. Avem petiția 733 din partea Famagusta Refugee Movement. Returnarea acestei zone varoșa din Famagosta la locuitorii de drept va fi un element cheie din negocierile care își doresc să ajucă la o soluție în această problemă cipriotă sub auspiciile ONU. Asemenea, negocieri trebuie să fie rezumate și vor fi conduse de Cipru. Comisia își menține angajamentele pentru rezolvarea acestei probleme și va oferi sprijin tehnic liderilor comunității și sprijin ONU astfel încât să fie reluate aceste negocieri pentru a ajunge la o soluție vi viabilă. Comisia își dorește să sprijine măsuri de, de creștere a încrederii între cele două comunități din Varoșa. Pentru a încheia, în ceea ce privește Turcia, Uniunea Europeană a subliniat în mod repetat și cel mai nou în concluziile Consiliului din 15 iulie 2019 și la 14 octombrie, de asemenea, spuneam că e foarte important ca Turcia să-și ia angajamente în ceea ce privește aceste, acești locuitori de drept de, de aici și rezoluțiile existente la nivel ONU și ținând cont de principiile pe care a fost fondată Uniunea Europeană și Achiul European. Mulțumesc, doamnă președinte! Mulțumim foarte mult și acum vom da cuvântul colegului nostru. Vă mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc mult că se discută astăzi acest subiect. Vă mulțumesc foarte mult! Pe timpul anilor, această comisie a sprijinit subiecte importante nu doar pentru grecii din Famagust. Acest subiect e și un subiect european. E lucrul pe care Comisia trebuie să le înțeleagă. Vorbim despre un oraș european care ține de familia europeană și trebuie să apărăm acest oraș. Această infracționalitate care are loc pe uh, pe întregul oraș. E un întreg oraș care a fost luat ostatic de, turci, de forțele turcești. E lucrul pe care trebuie să-l înțelegem. Avem o încălcare continuă a recomandărilor noastre, a rezoluțiilor ONU. Am organizat o vizită la Famagusta și, într-adevăr, ne-am făcut auzite vocile și vocile comunităților europene. Vocea Comisiei Europene trebuie să fie auzită. Toată lumea trebuie să înțeleagă cât de gravă e această problemă. Trebuie să se întoarcă în Consiliu. E o petiție care trebuie să rămână deschisă pentru că trebuie să fie rezolvată. La 30 de ani de la căderea zidului Berlinului, e ceea ce am sărbătorit acum câteva zile. În Cipru avem un zid uriaș care a fost construit. Acest zid rămâne și ar fi o victorie uriașă pentru Europa dacă am putea să dărâmăm și acest zid și să avem din nou libertate pe insula noastră. Libertate pentru toți cetățenii care au fost refugiați să se poată întoarce la proprietățile lor. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe scurt, după ultima vizită efectuată de comisie în mai 2018, vizită la care am participat, la ce concluzii am ajuns și la ce fel de decizii? Deciziile luate de Comisia de Petiții au fost ca problema să ajungă în Consiliul European pentru a fi discutată. Intenția este ca orașul să fie înapoiat locuitorilor săi de drept. Însă în loc să se întâmple acest lucru, dar ne dorim acest lucru, dar în același timp ne dorim să nu mai existe acest statut al orașului, acest oraș care e izolat de restul insulei. Solicităm Turciei să facă pașii necesari și ministrul afacerilor externe din Turcia trebuie să facă pașii necesari. Din nou, problema trebuie să ajungă în Consiliu pentru a fi discutată acolo, astfel încât să putem să obținem ceea ce ne dorim și să eliberăm eliberăm din nou acest oraș. Vă mulțumim, domnul Mavridis. Um, I would take a different view in discussing the matter. Uh, Eu aș avea o poziție diferită. Mi-aș exprima dezamăgirea după ce am auzit comisia, ceea ce ne spunea comisia acum câteva minute. Dacă nu aș fi știut ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani, au existat două misiuni ale Parlamentului acolo, două vizite în Famagusta, am fost și noi acolo. Și colegului meu, domnului Papadagis, trebuie să-i spun, avem o recomandare. Haideți să ne rezumăm la fapte. Nu mai suntem în anul 2004, doamnă președinte, când a, domnul Ascindiu a avut curajul să ne ceară ajutorul Parlamentului European și acestei comisii. Ne aflăm în anul 2019. Această petiție nu își dorește să rezolve problema cipriotă în totalitatea sa. Are de-a face cu Famagusta, cu punerea în aplicare a unei rezoluții speciale ale Consiliului de a Consiliului de Securitate ONU, astfel încât locuitorii de drept ai Famagustei să se poată întoarce în propriile lor case, exact cum am văzut pe hartă înainte. Așadar, ca să îndreptăm lucrurile. Eu înțeleg lucrurile în felul următor. În Uniunea Europeană suntem o societate democratică bazată pe reguli. Operăm pe baza valorilor civilizate pe care le avem și care se regăsesc în statul de drept european. Acest stat de drept european sau acestea sunt obligatorii pentru toate statele membre. Astfel de încălcări în gusta înseamnă încălcări care au de-a face cu toți toți cei 500 de milioane de cetățeni europeni și sunt importante mai ales pentru Parlamentul European. De aceea eu mă aștept să mai facem încă un pas. Avem recomandarea pe care o avem deja în fața noastră. Am în fața mea ceva de acum câteva zile, o scrisoare din partea doamnei vicepreședinte Mogherini din Comisia Europeană, în care spune că liniile noastre directoare sunt 550, rezoluția 550 din 19